Eh bien, nous allons... Euh... Bună ziua! O să începem. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. Avem un program de lucru încărcat în această dimineață, deci o să fiu foarte succintă în introducerea mea, înainte de a da cuvântul uh, invitațiilor, cărora le mulțumesc pentru participare la această audiere. Ajutorul umanitar are menirea de a aduce o soluție de urgență bazată pe nevoile populației, scopul ultim fiind protecția vieții umane. Furnizarea de ajutor în mod imparțial, independent și așa mai departe este din ce în ce mai mult pusă sub semnul întrebării din considerații politice, securitare, militare. Distinția între actorii umanitari și cei militari, mai ales în zonele supuse catastrofelor naturale sau cu conflicte armate, trebuie să rămână una cât se poate de clară, iar mijloacele și capacitățile militare nu trebuie să fie decât un ultim recurs după ce se face uh, apel la ajutorul umanitar conform directivelor ONU. Însă, uneori există situații când militarii facilitează munca umanitarilor, așa cum s-a întâmplat în Haiti, de exemplu, ca să dau un singur exemplu. Siguranța lucrătorilor umanitari este pusă sub semnul întrebării, aceștia fiind deseori în pericol a introduce dimensiunea umanitară în formularea politicii externe a Uniunii Europene este foarte importantă prin intermediul conștientizării importanței și specificului acestei munci umanitare. Raportul de, de inițiativă privind consens, consensul pe marginea muncii umanitare care va ajunge la Consiliu prevede norme și reguli foarte clare și transparente pentru o coordonare între Comisie și Serviciul de Acțiune externă în cazul gestiunii crizelor. Comisia trebuie să ia măsuri de conștientizare în ceea ce privește specificul muncii umanitare în contextul politicii externe a UE și să inițieze un dialog între militari și umanitari, acesta fiind necesar pentru a duce la o mai bună înțelegere reciprocă. Am împărțit în trei această audiere, în trei părți. Fiecare grup de experți uh, uh, va interveni și apoi vor exista întrebări și răspunsuri. Pentru prima parte avem un titlu, Uniunea Europeană și gestionarea crizelor. Există oare un risc de politizare, militarizare a ajutorului umanitar? Între 9.20 și 10.40, o oră și 20, deci pentru această primă parte, unde vom avea patru vorbitori, domnul Ross Mountain, director general al DARA, care ne va prezenta în general riscurile acestei politizări a ajutorului umanitar, apoi domnul Maciej uh, Esther Asin Martinez, doamna Martinez, reprezentanta UE și Care International, punctul de vedere al ONG-urilor și apoi domnul Peter Zanglă, director general din partea ECO și în sfârșit domnul Miozo, director executiv uh, în cadrul uh, SAE. Iată, trebuie să vă spun fiecăruia că timpul este cât se poate de măsurat și fiecare are doar 8 minute la dispoziție pentru a-și face prezentarea. Deci vă rog frumos să vă cantonați la aceste 8 minute maxim pentru ca toată lumea să poată să participe la această audiere. Domnule Rosmountain, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Strifler. O să încerc să mă încadrez în indicațiile dumneavoastră privind timpul, dar va fi cu siguranță o provocare. Mă bucur să fiu aici și împreună cu o serie de distinși membri ai Parlamentului European. Suntem uh, foarte recunoscători pentru că ați preluat uh, inițiativa în ceea ce privește revizuirea um, la mijloc de parcurs a raportului de față. E vorba de acel consens european care se potrivește cu propriile noastre concluzii și cercetări și evaluări. Raportul, într-adevăr, identifică în mod corect nevoia de a înțelege care sunt, într-adevăr, principiile umanitare în joc și aceasta și din partea uh, celor care se ocupă de serviciul acțiune externe. Aceste concluzii se potrivesc și uh, cu uh, analiza guvernului britanic în ceea ce privește situațiile de urgență și soluții. Deci subiectul este unul cât se poate de actualitate. Deci este un subiect important. Organizația mea, DARA, publică un raport anual privind don donatorii uh, umanitari și performanța acestora uh, în funcție de anumiți indicatori de performanță. Deci, Practic, încercăm să ne asigurăm că asistența furnizată este bazată pe nevoi și numai pe nevoi și că se uh, urmăresc principii foarte clare, cum ar fi neutralitatea, independența, lucruri despre care a vorbit doamna președinte. În ultimul raport, deci pe 2010, al organizației noastre, s-a vorbit despre politizarea și instrumentalizarea ajutorului umanitar, care devine din ce în ce mai mult o problemă. Din cele 14 țări studiate s-a dovedit că de multe ori asistența umanitară a fost subordonată altor interese, fie că e vorba de, de guvernul donator sau de guvernul țării gazde. Acest lucru s-a întâmplat. În orice caz, noi, noi am evaluat această performanță a donatorilor uh, dar și a uh, ONG-urilor implicate și a agențiilor ONU. Militarizarea ajutorului umanitar în situații de conflict poate să aibă uh, un impact negativ asupra accesului, protecției la ajutor a populației, dar și a lucrătorilor umanitari. Această situație complexă mai ales în Afganistan, de exemplu, duce la riscuri substanțiale pentru lucrătorii umanitari. Guvernele trebuie să ia măsuri pentru a proteja acest spațiu umanitar și aceste principii umanitare, guvernele, dar și instituții ca dumneavoastră, Parlamentul European, deci adoptând rapoarte și așa mai departe. În ceea ce privește Uniunea Europeană, vreau să spun foarte pe scurt că salut munca agenției uh, ECO, care respectă cu scrupulozitate principiile umanitare, furnizând ajutor pe baza nevoilor, menținând un standard înalt de imparțialitate, neutralitate și independență, fără amestec din partea altor interese. Majoritatea uh, statelor membre care furnizează ajutor umanitar respectă la rândul lor aceste principii ca și donatori dar uneori alte agenții guvernamentale nu fac acest lucru, subminând aceste principii și folosesc în mod neadecvat asistența umanitară. Uh, uneori angajamentul lor umanitar este chiar superficial și fără viziune pe termen lung. Asta poate că din cauza Asta din cauza poate unei lipse de înțelegere a ce înseamnă într-adevăr asistența umanitară de ce ne-am angajat în acest exercițiu de revizuire la mijlocul drumului a acestui proces? Uh, ei bine, v-am spus, din cauza acestor situații și de aceea raportul vine la momentul oportun. Dacă vă uitați la coordonarea militaro-civilă, aceste două aspecte nu sunt neapărat incompatibile. Partea militară are, bineînțeles, un rol de jucat, dar depinde de la caz la caz, de situație. Însă, orice ar fi, este important să ne asigurăm că există o distinție cât se poate de clară între actorii militari și cei umanitari. Și orice folosire um, a, a, um, bunurilor militare uh, sau uh, resurselor militare în scopuri civile trebuie să fie făcute uh, numai ca ultim resort și sub supravegherea părții civile și este foarte clar că acest lucru este cât se poate de important. A nu face diferența între obiectivele militare, uh, umanitare și militare poate să aibă un efect devastator asupra asistenței, asupra oamenilor care așteaptă asistență umanitară și uh, chiar și în, cauza, în, în cazul uh, mai delicate cum ar fi Afganistanul. Bineînțeles că Există structuri cum ar fi miliții sau structuri militare prezente pe teren, dar și structuri internaționale militare, uh, fie că e vorba de trupe trimise de un singur guvern sau care acționează sub egida ONU și apoi avem și misiunile de menținere a păcii care pot să intervină. Există o serie de uh, linii directoare uh, și orientative pe care probabil că le cunoașteți și care uh, sunt mai mult sau mai puțin uh, actualizate uh, în funcție de implicarea civilă și militară în anumite conflicte, linii directoare care ne dau cadrul de acțiune. Nu vreau să intru în detaliu, dar vreau să citez câteva exemple de utilizări diferite la acestor uh, orientări. Una se referă la uh, situațiile în care dezastrele naturale determină folosirea unor resurse militare în scopuri civile și aceasta într-un mod foarte pozitiv. E vorba deci de uh, anumite infrastructuri și logistică care intervin la momentul oportun, iar Pakistanul este un exemplu bun în acest sens. Mai există și situații în care uh, uh, forțele internaționale militare au Uh, uh, lucrat foarte bine, de exemplu în ce privește Haiti sau tsunamiul din Asia de Sud-Est. Oricum, situațiile sunt foarte complexe pe teren. Uneori există forțe de reacție ale ONU pe teren care au un mandat cât se poate de clar în ceea ce privește siguranța și protecția civililor, așa cum s-a întâmplat în Republica Democratică Congo. E nevoie de asemenea ca aceste trupe să fie instruite și să înțeleagă cum trebuie să acționeze pe teren. În orice caz, militarii nu au rolul de a distribui ajutorul umanitar, asta este foarte clar, eventual de a asista forțele civile. Se întâmplă ca țările sau rebelii să nu respecte obligațiile lor și de multe ori intervențiile de tip militar mai mult înrăutățesc situația pentru civil decât invers de aceea trebuie ca lumea, ca aceste intervenții să fie cât se poate de reținute și în spiritul unui respect reciproc. Și iar mă refer la situația din Afganistan. Trebuie să înțelegem foarte clar care sunt nevoile, nevoile prioritare ale populației vizate în cazul acestor intervenții. Prima dintre aceste priorități trebuie să fie uh, eficacitatea ajutorului pe teren pentru acești, uh, aceste persoane nu trebuie să fie bazată pe ofertă, ci pe cerere. Apoi trebuie să ne gândim cum să obținem aceste rezultate umanitare. Concret, de multe ori Națiunile Unite, Crucea Roșie și mai departe au capacitățile necesare pentru a interveni, dar uneori e nevoie de a suplimenta aceste capacități cu resurse militare în anumite cazuri. Dar v-am spus, acest lucru se întâmplă, sau trebuie să întâmple în funcție de contextul respectiv și trebuie să urmărim, de exemplu, ce se poate face în acest sens în funcție de evoluție din Libia, din, de exemplu, și să fim atenți la modul în care putem să combinăm obiectivele uh, politice, militare și uh, umanitare. E bine ca toate părțile implicate să înțeleagă fiecare rolul său. Anumite guverne au uh, Uh, cerut sau au implicat armata pentru a uh, își proteja propriile interese, încercând să câștige de partea lor populația uh, vizată, deci cumva instrumentalizând armata. Nu mi se pare că este un obiectiv umanitar în sine. Această instrumentalizare pe care noi am identificat-o se reflectă în modul în care donatorii se concentrează pe Uh, anumite uh, proiecte, cum ar fi în Columbia și în Somalia, în detrimentul asistenței umanitare propriu-zise. Și uneori uh, se oferă ajutor, ajutor umanitar în condițiile în care guvernele sunt, să zicem, clar corupte și care nu folosesc cum trebuie aceste resurse. M-aș referi, de exemplu, la Zimbabwe și apoi mai intervin și acele interese postcoloniale atât de bine cunoscute. Pentru țările respective trebuie să, să fie foarte clar uh, care este rolul agențiilor umanitare pentru ca intervențiile statale să nu agraveze criza. Asta presupune o coordonare la nivel cât se poate de înalt. Nu am timp acum să intru în toate detaliile legate de implicarea actorilor statali, nestatali, și așa mai departe din țările donatoare sau uh, gazdă uh, în ce privește această politizare, dar aș dori să trag niște concluzii. A furniza ajutor pe baza principiilor umanitare este absolut esențial, nu numai de dragul valorilor și principiilor, ci pentru că așa funcționează cel mai bine statele trebuie să fie primele și guvernele care să Uh, uh, fie avocații acestei, uh, acestui respect al principiilor umanitare și să se asigure că eforturile diplomatice sprijină actorii umanitari pe teren. Până la urmă, eficacitatea asistenței noastre pentru cei nevoie este lucru care contează cel mai mult. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Martinez. uh, monsieur... Vă mulțumim! Are acum cuvântul doamna Martinez. Um... Mulțumesc, doamnă Strifler. Mulțumesc Comisiei DEVE pentru organizarea acestei audieri în cadrul redefinirii politicii externe a Uniunii Europene. Sunt Estera Sasin Martinez și lucrez pentru Care International, organizație internațională care funcționează în 87 de țări pentru proiecte de dezvoltare pe termen lung, asistență umanitară uh, și încercăm uh, să obținem uh, schimbări politice pentru îmbunătățirea persoanelor celor mai sărace, mai ales femei și fete. Facem parte din ONG-urile prezente la Bruxelles și lucrăm și alături de Concord, un alt ONG la Bruxelles. Aș începe cu două observații preliminare. În ceea ce privește politizarea uh, ajutoare, ajutorul internațional, aceasta este o problemă pentru comunitatea noastră, nu pentru că este o chestiune abstractă, pentru că nu ne place politizarea ajutorului, ci din motive practice. Așa cum a spus și colegul meu, e vorba de securitatea personalului nostru, personal, uh, programelor noastre, dar și mai ales beneficiarilor noștri care se confruntă cu probleme legate de politizarea ajutorului și auzim acest lucru de la echipele de reconstrucție din cadrul provinciilor din Afganistan. Contextul uh, este uh, unul foarte complicat și trebuie să ne distingem de alți actori, mai ales cei militari. De aceea, gestionarea acestei relații în mod transparent și credibil este foarte important pentru noi, pentru a avea acces în continuare la cei care au nevoie de asistență. După cum vă puteți închipui, aceste relații sunt încă foarte sensibile și trebuie abordate cu atenție. Considerăm că războiul împotriva teroriștilor, dar și probleme legate de minele antipersonal uh, sau uh, conflictele din Afganistan sau Irak au uh, dus persoanele civile în situații foarte dificile. Sperăm astăzi că Uniunea Europeană își va schimba politica și practicile uh, înspre o modalități mai eficiente, uh, pe baza lecțiilor învățate din trecut, dar și pe baza experienței uh, agențiilor care funcționează pe teren, cum ar fi CARE. Această abordare generală este uh, foarte importantă pentru NATO, pentru anumite state membre și pentru Uniunea Europeană. Aș dori să spun că această abordare generală, această doctrină, uh, face apel la folosirea ajutorului dezvoltării uh, într-un mod mai integrat pentru situații complexe cum este cea din Afganistan. S-a spus că uh, partea militară nu mai este o soluție completă la aceste crize, cum este criza din Afganistan, ci e nevoie de sprijinul organizațiilor internaționale, ONG-urilor, pentru a oferi uh, uh, asistența necesară în aceste crize. NATO acum nuanțează această abordare generală și consideră că de multe ori nu s-a înțeles bine această abordare și se consideră că această abordare integrată este uh, uh, legată uh, militare cu cea civilă. Și de aceea NATO dorește să încurajeze dialogul cu noi. Și apoi vom vedea din practică cum vor merge lucrurile. Câteva observații generale în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă și politica de ajutor umanitar. Uh, comunitatea umanitară au cerut ca ajutorul umanitar să nu facă parte din uh, Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că obiectivele ajutorului umanitar sunt diferite de cele ale politicii externe și de securitate. Nu trebuie să vă reamintesc despre codul de conduită uh, care prevede că toți donatorii trebuie să, să fie imparțiali și independenți. Trebuie să ne reamintim de asemenea că ajutorul umanitar nu este un instrument de gestionare a crizelor și există un consens privind ajutorul umanitar semnat de instituțiile europene în 2009 care stipulează acest lucru. Dar dacă ne gândim la crizele din trecut și poate cele din viitor, ne întrebăm dacă Uniunea Europeană va reuși uh, să facă față acestei, acestei tranzit înspre o abordare integrată. Uh, Serviciul de Acțiune Externă nu trebuie să integreze ajutorul umanitar cu alte uh, domenii politice. Aș dori să fac câteva observații generale pe baza principiilor și perspectivelor politice în legătură cu criza din Libia. Consiliul, uh, în concluziile din 30 mari, mai, a spus că Uniunea Europeană este gata să ofere sprijin, asistență umanitară uh, cu implicarea Națiunilor Unite. Considerăm că singurul lucru uh, în legătură cu care a fost de acord statele membre a fost ajutorul umanitar. Nu au găsit soluții politice la criză. După cum s-a stipulat, uh, recurgerea la mijloace militare este de ultim resort. Considerăm de asemenea că există confuzii între uh, oamenii de decizie și în mass media, pentru că, din câte știm, ONU nu a cerut această asistență militară, dar uh, statele membre au ținut cont de elementele relevante de solicitările OCHA, respectarea linilor directoare ale ONU privind uh, um, mijloacele militare și civile de apărare și acestea pot funcționa dacă există o bună gestionare, monitorizare și evaluare, dar e nevoie și de anumite precondiții, mai ales acceptarea din partea ambelor părți. Mă bucur că domnul Mirțu este alături de noi astăzi pentru că aș dori să fac câteva observații și în legătură cu această nouă unitate de gestionare a crizelor, dacă îmi permiteți. Ne-am întâlnit deja. Uh, nu aș dori să vă fac eu prezentarea dumneavoastră, dar aș dori uh, totuși uh, să vorbesc despre această nouă platformă pentru un alt reprezentant, pentru ca dânsa să poată să coordoneze toate instrumentele uh, Uniunii Europene. Ați spus că nu va exista o Uh, suprapunere cu ECO, dar ne interesează să vedem cum mandatul dumneavoastră uh, se va dezvolta pe viitor. Câteva recomandații. În primul rând, după părerea noastră, o politică integrată va fi un pas înainte foarte important și dorim să avem un dialog cu ECO în legătură cu această politică. Dar suntem îngrijorați de modul în care se vor realiza legăturile cu alți actori instituționali pentru că e nevoie de un spațiu de discuții cu Serviciul de Acțiune Externă și statele membre în legătură cu echilibrul instrumentelor în cadrul reacției umanitare și abordarea crizei. Am înțeles că nu dumneavoastră veți face acest lucru, nu, dumneavoastră ne veți oferi această platformă. Eu mă bucur că vă aflați alături de noi astăzi pentru ca să ne spuneți cu cine trebuie să dialogăm la Serviciul de Acțiune Externă pe aceste teme. Este foarte, uh, trebuie să foarte clar că, for, uh, că forțele militare au nevoie de ONG-uri. Trebuie să se creeze un mediu sigur uh, pentru actorii civili. Dialogul eficient și mecanismele de coordonare între acțiuni, Serviciul de Acțiune Externă și ECO la toate nivelurile sunt absolut necesare, de la înaltul reprezentant la comisar și serviciile din comisie. Trebuie să existe răspundere clară uh, pe liniile de decizie, să nu există o um, suprapunere cu mandatul ECO. Staful trebuie să fie experimentat și să înțeleagă situațiile la Serviciul de Acțiune Externă, dar și la Consiliu, în legătură pe care, pe baza cărora lucrăm și care sunt consecințele pentru activitatea noastră dacă nu respectăm aceste principii. În încheiere, aș spune că nu mai există granițe clare între diferitele competențe. Am observat acest lucru în Afganistan. Trebuie să ne descurcăm în această situație, dar cum putem să minimizăm răul care s-ar putea face pe viitor? Iată care e problema. Această tendință, realitate de politizare a ajutorului este și o problemă a comunității de ajutorului pentru dezvoltare, nu doar comunității care oferă ajutor umanitar. Și, în fine, poate Serviciul de Acțiune Externă reprezintă o șansă pentru Uniunea Europeană ca aceasta să dezvolte o adevărată abordare europeană pe baza principiilor umanitare și ținând cont de problemele actorilor umanitari și sensibilă la nivoia stabilizării pe termen lung în gestionarea crizelor, inclusiv Uh, prevenirea crezelor, eforturi pentru uh, crearea unor situații de pace și de prevenirea conflictelor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Martinez. Are cuvântul acum domnul Zonger. Mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc că ați organizat această discuție astăzi, această audiere, care este importantă. Înainte de a începe, cred că pot să spun că sprijin majoritatea Uh, lucrurilor spuse de antevorbitorii mei. Eu, unul, nu sunt îngrijorat în legătură cu direcția în care mergem și sunt sigur că lucrurile vor continua bine. Câteva clarificări semantice mai întâi, ca să știm despre ce e vorba. Cred că sunt utile. Când vorbim despre politizare, înțelegem toți despre ce e vorba. Când vorbim despre militarizare, și uh, primul coleg a făcut referință la aceasta când vorbim despre o intervenție militară pentru a sprijini, după cum a spus, o subcoordonarea uh, uh, autorităților civile. Uh, sunt acțiuni prevăzute de textele evocate deja în această dimineață, dar trebuie să facem diferența între anumite cazuri. În Afganistan, de exemplu, Chiar militarii s-au ocupat de o bună parte de gestionarea ajutorului. Și conținutul acesta este poate umanitar, dar nu pentru că conținutul este umanitar, că acesta de, a, acest ajutor este umanitar. Și pentru a reveni la funcția de sprijin, este bineînțeles indispensabil ca sprijinul să fie oferit respectându-se principiile umanitare, dacă nu, numai este sprijin. Și de aceea conceptul de neutralitate a forțelor militare care sprijină um, acțiunea militară este esențială. Altfel, uh, această uh, forță nu ar mai fi uh, neutră și nu ar putea fi considerată un sprijin. Pe de altă parte, trebuie să facem o diferență între gestionarea crizilor și reacția la crize domeniul meu de competență nu este gestionarea crizelor, adică să găsesc ieșirea politică din criză, ci reacția la situații de criză, dezastre. Două elemente generale. Știm cu toții, cu cât situația este mai complexă, cu atât e mai important să se știe cine ce face, ex ante, Adică astăzi trebuie să știm cine ce va face mâine în anumite tipuri de criză. Cu cât uh, organismele internaționale sunt, uh, pre, sunt văzute ca fiind politizate și uh, insist asupra termenului văzute pentru că ce contează este cum vă privesc cei din cadrul conflictului, adică ca aceștia să fie convinși că organizațiile umanitare nu sunt politizate și știți foarte bine că sunt lucruri care nu se realizează în două minute, ci uh, doar pe o anumită durată se poate observa dacă organizația este cu adevărat neutră și imparțială. Deci, cu cât suntem considerați mai puțin politisați, cu atât ne putem face mai bine uh, treaba, munca noastră umanitară. Există un risc? Da, bineînțeles, există un risc. Uh, vorbim despre tratatul de la Lisabona, despre crearea Serviciului de Acțiune Externă, dar este de neînchipuit că baza juridică a Uniunii Europene nu ar fi perfect conformă sistemelor umanitare ale ONU, pentru că noi facem parte din acestea, toate statele membre ale Uniunii Europene fac parte din acestea, deci este de neconceput să, se, să fie posibil acest lucru. Există mai multe tratate, tratatul privind Uniunea și tratatul privind funcționarea Uniunii. Și în tratatul privind funcționarea Uniunii există un articol absolut nou care nu exista până acum, articolul 214, de vorba despre ajutorul umania, umanitar care fixează competențele instituționale ale Comisiei și amintesc principiile. Deci aceste două elemente împreună fac în așa fel încât să fie de neconceput că cei care își închipuie că noua structură instituțională ar reprezenta un risc, este evident că nu poate să fie așa. Consensul în care facem parte cu toții și mulțumesc tuturor celor care confirmă faptul că consensul este activ, respectat de toată lumea, deci acest consens reprezintă o anticipare a articolului 214. Este logic acest lucru pentru că articolul există de mult. Deci tot ce spunem noi implică respectarea tuturor orientărilor din sistemele ONU, mai ales uh, aceste reguli menționate și de antevorbitoarea mea. riscul este legat de succesul uh, adevăr, uh, ajutorului umanitar. Pe ordine de zi a celor care iau decizii la nivel politic, uh, uh, deseori regăsim acest principiu, uh, haideți hai să fac bine celor care sunt în situații dificile. Toți aceștia sunt atrași, bineînțeles, de ajutorul umanitar, dar nu înseamnă că dacă există un conținut legat de ajutor, ajutorul este cu adevărat umanitar. E vorba aici de respectarea principiilor și dincolo de independență și neutralitate trebuie să amintim foarte des că ajutorul este bazat pe nevoi. Acest lucru nu înseamnă că aveam uh, criterii științifice pentru a determina nevoile. Nevoile înseamnă că civilii, cei din domeniul umanitar, hotărăsc cine beneficiază de acest ajutor și nu autoritățile politice. Iată ce e important. Este foarte important să se respecte acest element. Deci, tendența, tendința de a considera ajutorul care nu respectă principiile ca fiind ajutor umanitar, uh, ceea ce în Afganistan s-a numit uh, uh vopsirea vehiculelor militare în alb, uh, nu este adevăr umanitar. Nu este ajutor umanitar, mă scuzați. De aceea Afganistanul va intra în, în istorie ca fiind un caz de eșec al tentativelor de ajutor, pentru că acest ajutor nu era umanitar. Uh, bineînțeles, evit aici nuanțele și arăt, uh, prezint lucrurile ca fiind albe sau negre, dar nu am suficient timp pentru a nuanța. Acest lucru nu înseamnă că avem atitudine dogmatică doar de dragul principiilor. Principiile funcționează în cadrul nevoilor de a ne putea face treaba. Respectul principiilor permite să fim percepuți ca fiind nepolitizați și doar astfel putem să furnizăm ajutorul nostru. Câteva experiențe din trecut. În Afganistan, după cum am spus, știm deja că acesta este un exemplu negativ care ne va putea arăta ce nu trebuie făcut mai repede decât ce trebuie făcut. Vom vorbi despre de Congo mai târziu, nu voi reveni asupra acestei țări. În crizele recente, Pakistanul ce se, și ce se face, ce se pregătește pentru Libia, sper că vor fi exemple pozitive. În Pakistan cred că ne-am organizat bine, am organizat bine asistența militară la o criză umanitară cu ocazia inundațiilor într-o situație complicată în nord, pentru că în Pakistan trebuie făcută diferența între no sud și nord. În nord uh, există mulți refugiați, conflicte și totuși am fost capabili să abordăm corect în întregul Pakistan buna folosire a asistenței umanitare. La fel și în Libia. Les la o parte decizia despre care vom, vom vedea dacă uh, se va uh, concretiza într-un sprijin concret al EUFOR sau nu. Ne-am uh, concentrat pe, pe rapatrierea persoanelor care ajungeau la frontiere și DG ECO a participat Eh, la aceste eforturi, atât prin protecție civilă, cât și în partea umanitară. Și știți, e vorba de partea tehnică a operațiunilor de repatriere, dar acestea au o componentă militară importantă. Iată genul de situație. Și sper că vom avea timp să vorbim despre un amid și Ciad. Dacă Mm, pot permite, aș spune că este important să continuăm să explicăm de ce trebuie să ne comportăm într-un mod uh, pe care oamenii îl consideră fals pragmatic. Am spus că trebuie să spunem că trebuie să ne conformăm situației umanitare, pentru că dacă nu, peste 5 ani nu vor mai exista ajutoare umanitare. Unii și alții vor da bucățele de ajutor, dar acesta nu va mai fi ajutor umanitar cu adevărat. Trebuie să existe un dialog continuu, nu doar cu Serviciul de Acțiune Externă, în continuitatea a ceea ce am făcut cu DGRLEX, cu care avem schimburi de informații permanente și fără restricții, fără limite și acest schimb de informații trebuie să continue și mă bucur că în operațiunile din Libia, dacă pot să generalizez astfel, Contactul cu partea militară, staful militar de la Consiliu mai ales, a fost excelent și continuă. Iată o dimensiune nouă care arată că două luni ca, care sunt considerate ca fiind în antinomie au posibilitatea de a lucra împreună. Și, în fine, oricare ar fi problema, trebuie să um, evaluăm împreună ce trebuie făcut și de ce, pe baza principiilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Miuțu. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc! Am pregătit o prezentare pentru această ședință, însă aș dori să continui cele spuse de antevorbitor legată de, de lecțiile învățate. M-am întors în urmă cu trei zile uh, din Libia. Am fost acolo de trei ori în ultima lună, de altfel. Și aș dori să vă împărtășesc câteva lecții învățate în urma um, acelor uh, întâmplate în urma crizei din uh, Libia. După părerea mea, aceste lecții sunt foarte interesante. Criza din Libia are toate elementele unei crize tipice unde ne-am putea confrunta cu riscul de suprapunere a, a resurselor militare cu ajutorul umanitar și de politizare a ajutorului umanitar. Există o criză, este o criză tipică deoarece există această confuzie între cele două fronturi. Este până la urmă o criză care nu este încă rezolvată și probabil ne vom confrunta cu scenarii care se schimbă foarte uh, repede. De la, putem trece foarte repede, în câteva ore, de la o soluționare a conflictului la o situație de pat, la o situație în care avem nevoie de resurse militare pentru a sprijini orice formă de ajutor umanitar. Până acum, așa cum a spus uh, Peter Zangel, ne-am echilibrat foarte bine, cel puțin din punctul de vedere al Uniunii Europene, operațiunile din Libia. În urmă cu o lună, în momentul în care a început această criză, principalul, uh, principala grijă noastră a fost să sprijinim evacuarea cetățenilor europeni și a cetățenilor din țări terțe din Libia în, înspre uh, Tunisia și, și Egipt ECO s-a implicat în această uh, acțiune și Uniunea Europeană a sprijinit uh, această, uh, această operațiune și noi am pus la dispoziție tot, toate mijloacele pe care le-am avut la dispoziție. Criza a continuat, desigur, și acum ne concentrăm după um, evacuarea a mai mult de 400.000 de oameni din Libia în Tunisia și în Egipt și în Egipt și de acolo în țări terțe. Um, prin, am apelat aici la alte, la ajutorul altor uh, organizații internaționale. Și după această fază, acum ne concentrăm pe criza internă. După cum bine știți, Libia este împărțită acum în două părți. Partea din vest, care este controlată de forțele pro-Gaddafi, și apoi Cirenaica, care este controlată de Consiliul de Tranziție. După, am, după cum am spus și înainte, schimba, situația este foarte volatilă, se poate schimba foarte repede și există anumite zone în care um, există o concentrare a crizelor, unde este nevoie de ajutor umanitar. Misrata, de exemplu, este un caz specific. Când am fost în uh, Benghazi, în urmă cu, cu o săptămână, exista sentimentul că uh, se întâmplă lucruri foarte grave, foarte grave în uh, Misrata. Din uh, fericire, um, Oficiul uh, Națiunilor Unite pentru Refugiați ne-a comunicat că au reușit să ajungă în, în, în Misrata și au reușit să aducă resurse medicale, au reușit să aducă acolo chiar și medici. Desigur, este vorba de o criză, acolo au loc lupte, însă haideți să spunem că este până la urmă o situație care este compatibilă cu o criză în cadrul căreia nu este nevoie de o intervenție pe teren a resurselor militare. Noi suntem pregătiți, Uniunea Europeană este pregătită să ofere acest tip de sprijin și doamna Ashton, în altul uh, reprezentant, este în uh, contact strâns cu biroul pentru coordonarea afacerilor umanitare a Națiunilor Unite. Noi suntem pregătiți, sistemul este uh, pregătit să ofere orice fel de sprijin militar dacă este nevoie de acesta în condițiile în care se va ajunge la situația în care este nevoie de un ajutor umanitar. După cum am spus, uh, cei care se ocupă de ajutorul umanitar sunt de părere că pot uh, gestiona situația fără a se recurge la resurse militare. Însă ar trebui să ne pregătim pentru această situație, pentru că situația este um, foarte schimbătoare. Trupele lui Gaddafi și-au schimbat uh, tactica de război. Am văzut care este situația în Ashabia, în orașul foarte apropiat de Benghazi este la o distanță de doar 200 de kilometri de Benghazi, așadar trupele lui Gaddafi ar putea să ajungă de acolo în, în uh, Benghazi în câteva ore. Nu avansează cu tancuri, ci cu vehicule de teren 4x4. Um, este o tactică militară relativ nouă și această nouă tactică ar putea să schimbe în mod dramatic situația chiar și în Benghazi Um, în contextul în care există această uh, zonă care este interzis traficul aerian. Deci trebuie să fim pregătiți pentru această situație și am cerut uh, celor responsabili în PSAC să fie pregătiți să intervină. Desigur, uh, totul trebuie să țină seama de cerințele și să vină în urma unor cerințe din partea Națiunilor Unite. Până acum suntem martorii și am fost martorii unei uh, situații în care cel puțin în uh, partea estică a Libiei nu s-a manifestat o criză umanitară majoră. Partea din vest, de vest a Libiei este încă în continuare, se află sub un puternic control al trupelor lui Gaddafi. Și am înțeles că există dificultăți chiar și pentru misiunile Națiunilor Unite de a accesa, de a ajunge în Tripoli și în partea de vest. Noi, desigur, vom continua să sprijinim în continuare aceste eforturi și ne vom asigura că ECO va sprijini, uh, dacă este nevoie, acțiunile umanitare ale Națiunilor Unite. Pentru a încheia intervenția mea scurtă, după părerea mea, criza din Libia este un uh, bun exemplu de o bună gestiune. Dacă vom continua pe acest drum, cred că criza din Libia va oferi dovezi că ajutorul umanitar trebuie să continue pe această cale, uh, ținând seama de principiile ajutorului um, umanitar și noi, politicienii, trebuie să ne facem uh, temele de acasă, trebuie să sprijinim uh, reconstrucția de acolo, să, trebuie să sprijinim Consiliul de uh, tranzitoriu din Libia, să, să-i sprijinim pe cei care își doresc schimbare în Libia după 42 de ani de regim al lui Gaddafi. Vă mulțumesc. Cu Mulțumesc. Vom trece acum la întrebări și răspunsuri. Avem timp. Avem o listă deja de colegi care doresc să intervină. Are mai întâi cuvântul domnul Cașmarec. Pani Przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, Aș dori mai întâi să mulțumesc din inima vorbitorilor V-ați referit la aspecte foarte importante, însă pentru mine Afganistanul are un uh, rol cheie în această uh, discuție. Nu știu dacă ați ajuns și dumneavoastră la această concluzie. Uh, politicienii și cei din domeniul militar sunt foarte inventivi în ceea ce privește vocabularul folosit. Um, se schimbă întotdeauna conceptele folosite. În urmă cu câteva săptămâni nu se spunea că este vorba de un bombardament, ci de neutralizarea armelor, armamentului greu care amenința populația civilă. Foarte bine, neutralizarea acestor uh, armamente grele sună mult mai bine decât uh, cuvântul bombardament. Și Uh, aceste, aceste, aceste noi cuvinte sunt inventate întotdeauna uh, când este vorba de protejarea populației civile. În cazul uh, Afganistanului, este vorba de, de ajutor umanitar prin intermediul resurselor militare. În conținut este vorba de ajutor, însă nu cred că este vorba de uh, ajutor umanitar, așa cum uh, ar trebui înțeles acesta. Putem să spunem că ceea ce se întâmplă acolo este un ajutor, însă poate pe viitor ar fi mult mai bine dacă am găsi un termen, un cuvânt pentru a putea delimita foarte clar ceea ce uh, uh face domeniul militar și pentru a evita politizarea um, acestui proces. Cred că trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim foarte precauți, să delimităm, să încercăm să delimităm foarte clar ce aspecte sunt politice, ce aspecte sunt militare și ce, care sunt uh, umanitare. Domnul Berman. Um, I think I couldn't agree more. Mulțumesc, Mulțumesc doamnă președinte. Sunt uh, de acord cu Peter Zangel Afganistanul reprezintă într-adevăr un exemplu foarte bun în ceea ce privește eșecul uh, păstrării ajutorului umanitar ca fiind uh, neutru. Am, uh, când am vizitat singurul spital psihiatric din Afganistan, pe care l-am vizitat cu o echipă din, din Uniunea Europeană, dintr-o dată o un grup de soldați americani au venit care uh, armata americană uh, fonda, finanța um, repararea acestui spital. Este un exemplu clasic cu o săptămână înainte a avut să se loc un atentat în fața uh, spitalului. Însă aș dori să pun o întrebare puțin altfel. Să zicem în ultimele săptămâni sau de când a început criza din Libia. Primim inform- informații uh, mixte, neclare, referitoare la cei care au răspunderea în ajutorul umanitar. Cine este responsabil? Serviciul European de Acțiune Externă um, este cine are rolul de lider, acest serviciu sau comisarul responsabil pentru ajutor umanitar, și dacă nu, do- nu, nu ne dorim neclaritate, atunci trebuie să fim foarte clari că doamna comisar Georgieva este cea care uh, decide ce trebuie făcut. După părerea mea, ar trebui să existe clarificări aici. Să Mulțumesc, dau cuvântul domnului Nozer și apoi o să răspundem toate întrebările. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și doresc să mulțumesc și celor care au luat cuvântul. Cred că temele pe care le-ați abordat ridică, cel puțin după părerea mea, mai multe întrebări decât dau uh, răspunsuri. Ați prezentat uh, principiile care ar trebui să fie importante în cadrul uh, ajutorului uh, umanitar, imparțialitate, neutralitate și să ținem cont de, de nevoile populației. Și cred că de la acest punct ar trebui să, să plecăm. Dacă populația cere uh, ajutor militar, este vorba de un indicator foarte important, așa cum s-a întâmplat acum în Benghazi. În uh, cazurile pe care le-ați numit dumneavoastră, în cazul catastrofelor naturale din, uh, din urma tsunamiului și din Haiti, cred că um, această suprapunere și această combinare, comasare resurselor militare cu cele civile nu reprezintă o problemă, deoarece resursele militare sunt mult mai specifice și pot uh, aduce un ajutor concret, la fel cum s-a întâmplat și cu evacuarea civililor din Libia. Însă există și alte exemple, exemple Libia, Irak, uh, coasta de Fildeș sau Afganistan, exemple pe baza căr- cărora recunoaștem că până la urmă interesele militare s-au aflat în uh, prim plan. Mie mi-a plăcut foarte mult uh, cele spuse de colegul Kasmarek. Trebuie să fim foarte atenți la ce cuvinte folosim și semantica folosită de, de cei din domeniul uh, militar se schimbă întotdeauna. Când uh, aud întotdeauna acest concept soft power din uh, partea militarilor, nu îmi, trez, nu îmi trezește niciodată sentimente foarte bune. Există un. Uh, un ministru care se ocupă de ajutorul umanitar, care în prima misiune în exterior uh, purta, de exemplu, o, o bască militară. Și cred că este un exemplu foarte clar de cât de neclare sunt uneori aceste granițe. Eu am fost, uh, am, am implicat în uh, procesul de de redactare a raportului pentru Afganistan am discutat cu foarte multe organizații non-guvernamentale și am înțeles un mesaj foarte clar. Organizațiile non-guvernamentale ne-au spus foarte clar că ele trebuie să fie ascultate, deoarece ele sunt primele, au fost primele care au fost acolo în țară, înainte să ajungă uh, soldații și aceste organizații sunt cele care vor rămâne acolo și după ce se vor retrage soldații. Așadar, după părerea mea, ar trebui implicate mult mai puternic în organizațiile non-guvernamentale. Și apoi, o ultimă remarcă. Dezbaterea uh, pe care o avem acum uh, ar putea să fie foarte bine, foarte bine continuată, de exemplu, în Comisia AFET și în Comisia SEDE, deoarece um, și acolo se uh, manifestă aceste granițe între domeniul militar și uh, domeniul ajutorului uh, umanitar. Mulțumesc. Da. În primul rând, cum ne organizăm pentru răspundem, să răspundeți? Vă împărțiți domeniile sau fiecare răspunde pe rând? În orice caz, trebuie să dăm dovadă de eficacitate. Cine dorește să înceapă? Vă rog frumos. În ceea ce privește uh, relația între Serviciul European de Acțiune Externă și aspectele umanitare, este foarte clar că doamna Georgieva se ocupă de aspectele de ajutor umanitar. Aici nu ne suprapunem, nu dublăm absolut nimic, nu creăm niciun fel de problemă tehnică uh, politică și Uh, dovada oferită de ceea ce facem în Libia este foarte clară. Am fost deja acolo de trei ori, știu ce fac colegii mei de la ECO, am primit um, informații din partea lor și beneficiem de pe urma acestor informații. Um, în ultima, ultimei, înaintea ultimei, ultimei emisiuni am discutat uh, ore întregi cu colegii de la ECO care ne-au prezentat perspectiva ajutorului umanitar pe baza imaginii pe care ne-a făcut-o astfel, creăm și creăm alte inițiative care sunt paralele cu, cu ajutorul umanitar. Identificarea unor alte surse de, de, de ajutor, cum ar fi instrumentul de stabilitate și altele. Așadar, deși inițial am avut unele probleme în a înțelege care va fi serviciul care va fi rolul uh, Serviciului European de Acțiune Externă, care va fi uh, rolul ECO, cred că acum ne îndreptăm din ce în ce mai mult în direcția cea bună. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai aveți ceva de adăugat? Mulțumesc. Poate câteva observații, două, trei observații. După cum am spus deja, DGECO are experiență de ani de zile și, dacă nu mă înșel eu, Lisabona uh, nu e în vigoare decât cât de câteva 15 luni și, dacă nu mă înșel eu, uh, orice ar fi baza noastră instituțională este cât se poate de clară. Întrebarea domnului uh, Berman și Augustin a răspuns deja, dau și eu un răspuns similar. Doamna Ghergheva este cea care se ocupă de această chestiune. Uh, în ce privește Libia, experții noștri sunt de ambele părți ale graniței de la începutul uh, conflictului. Avem și experți în Benghazi care analizează situația. Problema, așa cum știți bine, este următoare, și anume că nu la Benghazi vor apărea cele mai mari probleme. Nu acolo e nevoie de asistență uh, Uh, bine, populația are nevoie de asistență oricum, dar nu atât de multă. Uh, nu acolo sunt nevoile cele mai mari. Cu siguranță experții noștri continuă să colecteze datele pentru a ști care sunt fluxurile de populație. Nu avem pe nimeni la Tripoli pentru că, după câte știm noi, nimeni nu are acolo nevoie de ajutor umanitar, dar problema cu Libia sunt acele zone negre despre care nu știm absolut nimic și dacă situația evoluează și dacă trebuie să mergem în acele zone, e bine, ne vom deplasa acolo, noi cei de la ECO, uh, și acest lucru se aplică mutatis mutandis și uh, la Côte d'Ivoire, unde știm bine că situația în ultima zi și jumătate a evoluat foarte mult, ne pregătim în acest sens și practic pentru Côte d'Ivoire, dar și pentru Libia, DG deci, ECO Uh, a pus deoparte niște sume, de fapt este vorba de 30 de milioane de euro, care sunt folosite deci în exterior, mă refer în special la rapatriere. Asta este cazul în Libia, iar pentru Côte d'Ivoire uh, suntem gata să uh, ajutăm persoanele care au fugit de acolo, deci e vorba de acel flux de populație care se deplasează din cauza conflictelor. Iată, cred că lucrurile stau cât se poate de clar. Ni s-a pus întrebarea dacă suntem cumva îngrijorați noi la ECO sau dacă ECO ar suscita îngrijorări și dubii. Eu aș spune că nu, pentru că știm foarte clar care sunt prerogativele conform tratatului. Singura problemă care ar putea să apară dacă uh, cooperăm cu militarii este cea a respectării principiilor, pentru că dacă fiecare știe ce are de făcut, niciun fel de problemă. Există riscuri, bineînțeles, dar nu cred că arhitectura instituțională ne determină să fim îngrijorați în acest moment. Dacă îmi permiteți câteva lucruri legate de acel vocabular folosit și de ambiguitatea termenilor, domnul are că vorbit despre acea creativitate Uh, semantică care, bineînțeles, nu este apalajul militarilor. Dacă vă uitați pe Google și căutați după cuvântul umanitar, este un cuvânt care este foarte, foarte căutat în acest moment, uh, este la modă. Eu nu pot să urmăresc toate aceste mișcări și evoluții, dar pot să vă spun că din proprie experiență, dacă cineva folosește cuvântul umanitar, eu sper din tot sufletul că accepțiunea sa este cea consacrată. Uh, iar eu pot eventual să explic și să spun ce înseamnă într-adevăr și apoi voi vedea că persoana respectivă o folosește bine sau nu termenul respectiv. Mulțumesc, doamna Siber. Domnul Berman mi-a cerut cuvântul. Doriți să adăugați acum, după? Domnul Berman, în ciuda faptului că mi-ați dat răspunsuri cât se poate de liniștitoare, trebuie să vă spun că noi la Parlamentul European trebuie să apărăm odată independența financiară a ajutorului umanitar, pentru că se pare că au existat tentative la Comisia Europeană de a amesteca lucrurile și de a crea ambiguitate legat de independența financiară a acțiunii externe și, pe de altă parte, am senzația și alții au senzația că, în ce privește Africa, Africa de Nord, Uh, există mai multe voci care creează un fel de cacofonie și nu sunt sigur că doamna Gheorgheva are ultimul cuvânt de spus și că lucrurile sunt atât de clare pe cât ni le spuneți. Uh, mă gândesc aici la actorii umanitari și aș dori să știu ce cred și dânsii despre această independență. Doamna Zimmer? Vă mulțumesc și pentru mine această importare în această întrebare este importantă. Eu nu am această impresie că există o delimitare foarte clară, o linie despărțitoare foarte clară. În ceea ce privește această în această, în ceea ce privește această diferențiere între aspectele militare și cele legate de, de ajutorul umanitar. Nici nu știu dacă este posibilă o asemenea despărțire clară. Cred că întotdeauna vor exista uh, suprapuneri și întotdeauna va exista un pericol real pentru cei care um, lucrează în organizațiile de ajutor. Și am auzit din partea acestor persoane că ei, ei se consideră a se afla în, uh, într-o situație de pericol. Aș dori să vă întreb uh, dacă considerați că trebuie să ne gândim la alternative și care este părerea dumneavoastră legată de, de protecția, uh, de, de construirea unor măsuri concrete de protecție civilă împotriva catastrofelor sub egida Națiunilor Unite măsuri care să se afle foarte clar uh, în, uh, care să țină de responsabilitatea autorităților civile. Nu mai sunt întrebări din partea deputaților, deci aveți cuvântul. Domnule Mountain și doamna Martinez, de asemenea. Sorry. Ah. Merci. <laughs> Okay, merci. Quand même. Um... Mulțumesc. M-aș întoarce, dacă îmi permite, la problema împărțirii clare a rolurilor. Este esențial să existe o înțelegere a diferitelor roluri atribuite. Așa cum au vorbit, uh, au spus mai multe persoane care s-au exprimat aici, de multe ori aveam o problemă de precizie a vocabularului. De exemplu, se vorbește despre protecția civililor, care a devenit o preocupare majoră a comunității internaționale în ultima vreme și înainte chiar de Libia. Dacă este să mă gândesc la evoluția ideilor în sânul comunității internaționale, eh, de mulți ani încoace, persoanele strămutate intern a ne îngrijora de soarta acestora echivala cu o, un amestec în treburile interne ale unei țări, însă lucrurile s-au schimbat. Am văzut că chiar și la nivelul Consiliului de Securitate al ONU au loc schimbări eh, în sensul eh, uh, evaluării uh, misiunilor de menținere a păcii, și aici m-aș referi la Congo, uh, pentru că acolo prioritatea a devenit pur și simplu protecția civililor. Asta înseamnă că prioritatea pentru forțele militare. Asta înseamnă că militarii trebuie să îndeplinească și acest rol, însă ei nu sunt instruiți pentru a face acest lucru, pentru a proteja civilii. Ei sunt instruiți pentru altceva. Deci dacă vrei să faci așa ceva, trebuie să te asiguri că militarii respectivi au o formare adecvată. Și știm foarte bine că chiar și intervențiile civile pot să aibă o uh, componentă militară, cum ar fi acea interdicție zborurilor uh, și alte măsuri care țin de militar, dar chiar dacă este vorba de o comandă civilă, știm foarte bine că prezența chiar și restrânsă a unor forțe armate ale ONU, acele căști albastre, aveau un uh, efect uh, liniștitor în sensul uh, calmării situației în ce privește distribuția de alimente și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu e vorba de o acțiune militară aici dar nu este nici o acțiune umanitară propriu-zisă. Este vorba de o acțiune care are un, uh, o componentă umanitară, deci lucrurile se suprapun. Chiar dacă uh, limbajul nu este totdeauna foarte clar, e important ca rolurile să fie cât se poate de clare și e bine ca toate părțile să-și înțeleagă așa cum trebuie rolurile și atribuțiile. Pentru că militarii, ca și forțe de uh, menținerea păcii trebuie să fie conștienți de limitele acțiunilor lor și de ce înseamnă asistență umanitară. Iată, acest aspect al instruirii și formării este absolut esențial. De asemenea, s-a vorbit mult despre Afganistan și despre confuzia care domnește acolo între activitatea lucrătorilor umanitari, umanitari și acțiunile militare. Și unii dintre talibani consideră astăzi că lucrătorii umanitari sunt pur și simplu niște brațe civile ale operațiunilor militare desfășurate acolo. Și este clar că asta este o, situ- o, o situație cât se poate de gravă și periculoasă, bineînțeles, în primul rând pentru umanitari și apoi pentru populația pe care trebuie să o protejeze. Pentru că în loc să fie percepuți ca ajutând populația, ei sunt percepuți ca niște inamici și deci devin niște ținte în mișcare. E foarte important ca în cadrul mișcărilor care au loc în acest moment pe plan internațional și militar să se înțeleagă că uh, înșiși, actorii umanitari înșiși să înțeleagă că trebuie să se poziționeze mai clar în aceste conflicte, mă refer bineînțeles la Afganistan. Nu pot să comentez foarte mult asupra Libia, um, am fost foarte interesat uh, de tot ce s-a spus aici până acum în ce privește diviziunea muncii și a rolurilor, dar orice ar fi, mi s-a părut interesant de a sublinia uh, departajarea care trebuie să facă între interesele politice, mai ales când vine vorba de diferite țări membre, uh, dar și, uh, bineînțeles, deci între diferite țări membre și nivelul european, nivelul ECO și așa mai departe, al Comisiei. Oricum, e vorba de a departaja între interesul, încă o dată, politic și anume interesul ca Gaddafi să plece de la putere și celelalte interese sau obiective care pot să fie umanitare a, faptul că Gaddafi trebuie să plece de la putere nu este o acțiune umanitară. Ajutorul umanitar trebuie să fie la dispoziție indiferent de deznodământ, inclusiv în zonele ocupate și controlate de colonelul Gaddafi. Și, uh, într-adevăr, situația este confuză și chiar acolo trebuie să intervină. Doamna Martinez, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, Poate că o să dau mai multe întrebări, o să pun mai multe întrebări decât să dau răspunsuri la întrebările care au fost puse. Ceea ce privește semantica, poate că sunt eu puțin naivă și o să vorbesc pe șleau, dar dacă este să vorbim despre ultimele evoluții și dacă mă gândesc aici la politica de dezvoltare, tratatele spun foarte clar că scopul politicii de dezvoltare este eradicarea sărăciei. Însă în Afganistan am văzut că nu este suficient să construiești o școală pentru a vorbi despre educație. E vorba aici de personal, de profesori, de accesul copiilor la școală și așa mai departe. Discuția continuă, dar sunt de acord că este important să se clarifice rolurile pe, ă, și pentru că principiile, de fapt, ele sunt cât se poate de clare. De asemenea, sunt de acord cu ce s-a spus în ceea ce privește percepția pentru că și în cazul mei, meu, organizației mele, am cunoscut situații în care militarii au intervenit și uh, chiar în uh, toiul conflictului am fost într-adevăr supuși uh, unor suspiciuni și este clar că aici uh, în joc este pur și simplu rolul nostru. Bineînțeles că Statele, guvernele au un rol de jucat, nu pot să comentez asupra acestui lucru, și așa cum un rol este clar desemnat pentru militari în aceste intervenții, mă refer uh, la construcția de drumuri și așa mai departe. Însă aceste componente trebuie să fie cumva secundare. Important este ajutorul umanitar. Însă lucrurile se mișcă foarte încet. Uh, pot să treacă și zeci de ani până ca anumite părți ale armatei să înțeleagă consecințele for, uh, intervenției lor. Este clar că au trecut zece ani de când uh, uh, suntem în Afganistan și de-abia acum începem să înțelegem mai bine cum stăm situația și, bineînțeles, din partea noastră trebuie să fim noi înșiși conștienți de ce se cere din partea noastră, dar și militarii trebuie să înțeleagă uh, care uh, este, uh, care este miza și coordonarea trebuie să se facă împreună și nu să existe o ierarhizare a rolurilor. Domnul Berman a vorbit despre independența ajutorului umanitar. Trebuie să vă spun că ECO până acum s-a dovedit a fi un donator cât se poate de neutru, independent, un donator de ajutor umanitar. În ce privește comentariile domnului Zachel, Având în vedere specificul ajutorului umanitar, Uniunea Europeană nu poate să dea înapoi în anumite situații. Este clar că Uniunea Europeană are bugetul și are resursele pentru a Uh, face ambele lucruri, adică atât dezvoltare cât și ajutor umanitar. Problema este că unor lucrurile se amestecă uneori, inclusiv atunci când vine vorba de contextul mai larg al politicii externe. Există deci risc de confuzie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de vederi. Mă scuzați. Mă scuzați, spune doamna președinte. În plus avem și timp dispoziție. Domnul Zangă. Uh, uh, Întâi, în ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Berman, dacă există acest pericol ca pe viitor când uh, vom vom crea noile instrumente să nu se ajungă la o, o situație de amestecare a acestora. După părerea mea, uh, este foarte important ceea ce a spus doamna comisar în Londra, doar peste cadavrul meu se va întâmpla acest lucru. Deci, uh, cred că am rezolvat această problemă. Acum, în ceea ce privește întrebarea doamnei Țimar, un text poate fi citit și poate fi interpretat după placul uh, fiecăruia. În ceea ce privește uh, Libia, atât uh, considerentul 5 cât și articolul 1 subliniază foarte clar două elemente. Unul dintre acestea este următorul. Se uh, planifică o măsură de sprijin din partea EUFOR în ceea ce privește ajutorul um- uh, umanitar Apoi, pe de altă parte, este foarte clar că um, nu este nevoie de cererea Națiunilor Unite, ci în mod specific este vorba uh, de o cerere din partea Biroului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare a Națiunilor Unite, lucru care clarifică uh, foarte bine lucrurile. Și Cred că toate declarațiile făcute de doamna Ashton merg în această uh, direcție. Apoi v-ați referit la protecția civilă, dacă nu ar trebui să facem mai multe lucruri în acest uh, domeniu. Știți foarte bine că în octombrie am făcut deja o comunicare în acest sens, care a fost uh, în mare primită foarte bine. Știu că aici în Parlament se lucrează pentru redactarea unui aviz și noi vom, re- vom sprijini acest aviz uh, Um, știți că întotdeauna noi uh, la comisie suntem uh, foarte uh, modești. Trebuie să vedem întotdeauna unde putem să ne impunem părerile și dacă vom primi mai, mai mult sprijin în ceea ce privește planificarea protecției civile, nu vom refuza niciun fel de uh, Uh, asemenea sprijin, însă știm că există multe state membre care au o părere uh, diferită, diferită însă în acest an se, se întâmplă foarte multe lucruri uh, importante și cred că vom avea alte ocazii de a discuta toate acestea în detaliu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la a doua parte a audierii o să cer uh, următorilor trei invitați să ni se alăture la prezidiu. Vom vorbi despre gestionarea relației militare-civile pe teren, studii de caz. Vă rog frumos să păstrați liniște. O să îi întâmpinăm aici. Poate că o să vă las două minute să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 de acolo. MONUSCO. Apoi domnul general Jean-Philippe Ganașcia, mă scuzați pentru pronunție, fost comandant al Forțelor Armate de menținere a păcii în Ciad Republica Centrafricană. Vom vorbi despre experiența dânsului în aceste țări. Și în sfârșit doamna Ingrid McDonald, care este șefa activităților pentru conștientizare, sensibilizare la Consiliul Norvegian pentru Refugiați. Vă rog frumos, de fiecare dată aveți 8 minute, domnule Cabamba. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Titlul meu este No Cunda, No Job, în limba engleză pentru a ilustra confuzia care se face deseori între cele două niveluri, militar și civil. E vorba de o expresie care a fost folosită de cadrele militare ale MONUSCO în toiul crizei din 2008. Kunda este un rebel, numele unui rebel, un general decăzut și care a dominat multă vreme estul țării. De ce acest slogan, no cunda, no job, fără cunda, nici nu, fără job? Din ce cauză? Pentru că de multe ori prezența sa a fost uh, instrumentalizată de partidele în conflict. Trebuie să vedem cele trei funcții strategică, ideologică și economică a prezenței militare. Când vorbim despre aceste trei funcții sau roluri, dar și în relația cu ajutorul umanitar, trebuie să ne amintim că generalul Kunda, care a antrenat această mișcare rebelă, încerca să, uh, încercând să controleze un spațiu cât mai mare, a provocat o catastrofă umanitară, încercând, pe de altă parte, să intre în negocieri cu guvernul dar cel mai important pentru el era interesul de a controla o serie de axe comerciale, drumuri comerciale, pentru a, a putea transforma niște materii prime esențiale prezente în regiune. Vreau să vă spun că MONUSCO, în cadrul uh, RDC, în cadrul Republicii Democrate, Democratice uh, uh, Congo, intervine în contextul capitolului 7 din mandatul ONU conținut în rezoluția uh, 1925 și acolo se spune foarte clar că obiectivul principal al MONUSCO este protecția civililor. Ce înseamnă acest lucru? Uh, protecția civililor, catastrofă, ajutor, deci protecția civililor. Înseamnă că dacă nu avem uh, toate aceste elemente, nu există intervenție. Armata din Congo nu este suficient structurată și nu are capacitatea de a rezista atacurilor lui Kunda, așa stătea lucrurile. Și bineînțeles că armata din Congo contează pe intervenția MONUSCO pentru a putea să se mențină pe teren și pentru a putea să revendice la rândul său o anumită acțiune de stabilizare în estul țării se mai pune și problema milițiilor mai mai care sunt încă un actor care se adaugă acestui context complex, plus refugiați, foarte mulți refugiați și persoane strămutate, deplasate. În acest context, milițiile respective nu numai că profită de aceste persoane care deja sunt victime ale diferitelor mișcări rebele și forțe armate din regiune, aceste miliții, în plus, uh, au la dispoziție această populație din care pot să recruteze uh, persoane care să alimenteze conflictele viitoare. În ceea ce privește uh, deplasarea, strămutarea populațiilor și ajutorului umanitar, este foarte clar că regruparea în tabere permite uh, umanitarilor să aibă acces la populațiile acestea strămutate și să poată într-adevăr să aducă ajutorul umanitar internațional necesar pentru aceste populații. Populația civilă, atât în est cât și în vest, în situații deci, de criză, uh, care se confruntă cu situații de uh, deplasare uh, uh, diferite, aceste populații după cum v-am spus, acolo unde sunt, unde sunt prezente căștile albastre, sunt victime nu numai ale forțelor armate, ci și a altor grupări. Deci, vedeți că aceasta ar fi partea strategică. Din punct de vedere ideologic, ne dăm seama că atunci când populațiile sunt strămutate, deplasate, deci când există foarte mulți refugiați, se poate spune că uh, în Republica Democratică Congo, în estul acestei țări, în aceste situații, este absolut nevoie să existe o forță internațională um, semnificativă și căști albastre și așa mai departe. În acest context s-a vorbit și despre rolul economic al acestor structuri. Odată cu apariția fluxului de asistență umanitară, flux masiv, se alimentează o serie de uh, rute economice care la rândul lor aprovizionează piețele locale. Această deplasare a populațiilor către taberele de refugiați care necesită deci securizare, nu se întâmplă totdeauna așa cum ar trebui, pentru că uneori aceste populații suferă din cauza unor, unor serii de abuzuri iar în cadrul rezoluției 1925, uh, căștile albastre au un mandat de protecție. Dar în marea majoritate a cazurilor, așa cum s-a întâmplat în 2008 și în alte cazuri, căștile albastre, din păcate, nu, au nu au reușit să asigure această protecție a civililor. Cifrele sunt absolut uh, uh, uh semnificative mai mult de un milion de persoane strămutate, mai multe sute de persoane ucise și, în ciuda prezenței MONUSCA, MONUSCO, populația continua să sufere din cauza unor multiple abuzuri și probleme. Este clar că atunci când vorbim despre ajutorul umanitar și militarizarea acestuia, uh, cazul statului Goma și al estului uh, Republicii Democrate Congo arată foarte clar modul în care, chiar dacă există o misiune ONU care are mandat de a proteja populația, chiar dacă misiunea respectivă are și resursele, ei bine, aceasta are până la urmă prerogative limitate, pentru că nu poate să intre în conflict direct cu rebelii și nu poate să implice direct și practic neputând să ajute propriu-zis populația locală. În sfârșit, există o mare ambiguitate legată de termenul, uh, când vine vorba deci de angajamentul ONU în privința protecției civile. Cum stau lucrurile? Trebuie să intri în război pentru a proteja civilii? Pot oare căștile albastre să facă acest lucru, deci trebuie să intre în conflict cu forțele rebele pentru a proteja populația? Din punct de vedere juridic, situația nu este deloc clară și ea este deschisă tot felul unor serii de, unei serii de contestații din mai multe părți. Deci există mereu această ambiguitate și, din păcate, tot timpul sau în permanență, până la urmă populația civilă plătește și este victimă pentru că nu are acces la ajutorul umanitar pe care ar trebui să-l aibă. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul generalului Ganașci. Mulțumesc. Am fost general, dacă aș putea spune, pentru că acum sunt consultant independent și de când nu mai sunt în armată, încerc uh, să sprijin uh, organizațiile umanitare în domeniul relațiilor civilo-militare. În curând voi fi consilier într-un organism uh, elvețian care se ocupă de reforma în domeniul securității. Sunt singurul militar care a fost invitat la această tribună. E un lucru interesant. Prezentarea mea se numește spațiul umanitar și libertatea de acțiune militară. E interesant să aflăm că o parte din acțiunile care rămân în memorie în operațiunea EUFOR CEAD RCA a arătat modul în care Uniunea Europeană și-a adaptat mijloacele și acțiunile la insecuritatea din estul Ceadului și faptul că a reușit să stabilească o relație de încredere suficientă și destul de excepțională cu comunitățile umanitare. Această operațiune este marcată în primul rând de paradoxul care trebuie precizat pentru a înțelege complexitatea unei operațiuni militare într-o criză umanitară. Mandatul nostru s-a referit la uh, protecția populației, dar fără a fi autorizat să ne interpunem la frontiera între Ciad și Sudan. Operațiunea noastră a fost una de tranziție înspre crearea unei forțe ONU, dar pe care Ciadul nu o dorea. Uniunea Europeană dorea să-și consolideze politica de securitate și apărare, dar principala țară care a trimis trupe, Franța, avea uh, legături strânse cu ciad mai ales prin acorduri de uh, um, cooperare militară. Adversarii noștri nu erau rebelii din Ciad, ci bandiți locali protejați de o impunitate aproape organizată pe baze etnice. În fine, guvernul din Ciad a acceptat în principiu aceste forțe străine pe teritoriul său doar pentru că se aștepta la un impact politic și militar asupra rebelilor, dar nu pentru a îmbunătăți protecția populației. În acest cadru paradoxal uh, au fost realizate operațiunile noastre și în această complexitate inițială am avut primele contacte cu organizațiile și agențiile umanitare. Un ultim paradox, în fine, aceste prime contacte s-au dovedit foarte pozitive și au promis o relație simplă și suficientă pentru uh, succesul misiunii noastre. De altfel, acesta era de asemenea simplă pentru că trebuia să protejăm, să protejăm și să protejăm. Să protejăm populațiile așa numite vulnerabile, refugiații, deplasații, populația locală, aproximativ 400.000 de persoane, cu mai puțin de 4.000 de soldați pe o zonă, de, o suprafață echivalentă a jumătate din Franța. Să protejăm actorii umanitari fără a intra în acțiunile umanitare. E vorba de 2000 de persoane din mai multe zeci de organizații cu statutul și poziții politice diverse. În fine, să protejăm populațiile locale expuse, dar neprotejate de propria lor țară. Iată, o misiune clară în uh, cuvinte, în termeni, dar nu neapărat în acțiuni. s mi s-au promis bune relații, mai ales când am procesat clar, fără nuanțe, în mod voluntar radical, că misiunea noastră era esențial militară și că vom acționa esențialmente în mod militar, în mod imparțial, nu am spus neutru, deci fără buget de cooperare civilo-militară pentru proiecte cu impact rapid sau alte proceduri de a câștiga inimile uh, și sprijinul unora și altora. Au apărut și multe probleme operaționale agravate de atacurile rebelilor în Jamena după două săptămâni după sosirea primelor elemente de stat major, dar uh, și dificultățile logistice inerente acestui teatru de război. Domnul Kushner atunci a venit în vizită în Chad la sfârșitul februarie și a declarat în fața agențiilor umanitare prezente acolo că trebuia făcut orice pentru a obține revenirea primilor deplasați înainte de uh, uh, anotimpul ploios și că acesta va fi o reușită pentru EUFOR. Această declarație mi-a creat o adevărată dilemă pentru mine ca militar. Pe de o parte, dacă n-aș fi considerat uh, declarația ministrului francez al afacerilor de externe ca fiind directive operaționale, nici nu puteam să le neglijez complet, având în vedere rolul său în conceperea operațiunii și relațiile politice de la nivelul meu cu reprezentanța în ceada um, Uniunii Europene. Și după ce am citit raportul de profiling al deplasaților realizat de uh, ONU, de înaltul uh, comisariat pentru refugiați, că revenirea acestora nu putea fi simplă, având nevoie motivele plecărilor atât de complexe, de complexe și având în vedere faptul că nu aveam mandat să participăm la, direct la operațiunile în cer ale acestei reveniri, în afară de îmbunătățirea semnificativă a securităților și de sprijin al delegației Comisiei Europene. În fine, după ruperea primelor relații brutale cu uh, operațiunile umanitare, cum ar fi Oxfam și altele, a trebuit să iau o decizie de fond pentru a clarifica lucrurile. Pentru mine cel mai bine a fost să consider că era mai important să înțeleg motivele rupturii relațiilor și să uh, restabilesc climatul de încredere pentru organismele umanitare în loc să mă apuc să fac declarații. Am fost responsabil, eram responsabil militar pe teren, mai ales în fața celor 25 reprezentanți ai națiunilor participante la operațiuni. Am reconstruit atunci această relație care era fundamentală pentru ca eu să pot uh, realiza misiunea militară pentru a proteja civilii, care misiune deja dificilă. Ne-am revizuit modalitățile de acțiune și am stabilit cu agențiile și mai ales ONG-urile uh, o nouă formă de relații. Mai întâi, șefii misiunilor diferitelor ONG-uri mi-au explicat motivele scepticismului și criticilor lor. Am descoperit ce înseamnă cotidianul spațiului umanitar dincolo de principiile lor fundamentale. Această relație personală a continuat uh, de-a lungul uh, unui an și jumătate de prezență acolo uh, la cine uh, între patru ochi, unde am învățat multe și am explicat și eu cum vedem noi lucrurile din punct de vedere militar. Aceste întâlniri au fost esențiale pentru că au permis o coerență în relația noastră și um, reechilibrarea interpretărilor diferate, diferite ale relațiilor civilo-militare. Ședințele săptămânale de la Abișe și din uh, zonele de, de uh, război uh, s-au uh, transformat într-o participare activă și nu am considerat că noi aveam răspunsurile la orice. Am creat un sistem de informare prin buletine hebdomadare transmise ONG-urilor transmițând uh, orele în care treceau convoaiele militare dacă doreau să profite de acestea. Și ne-am uh, coordonat în caz de urgență. Am creat escorte doar la solicitarea ONG-urilor în ciuda presiunilor guvernului din Chad și am transmis hărțile realizate de specialiștii noștri pentru a facilita circulația tuturor pe uh, drumurile neasfaltate în sezonul ploios. De asemenea, uh, am oferit serviciile radarului nostru pentru uh, zboruri în zona ABC și am uh, trimis nu doar echipe specializate, dar și echipe de planificare și șefi de batalioane pentru a oferi asistență. Când am acceptat 8 proiecte umanitare impuse de țările participante, am încadrat aceste operațiuni și le-am supus unui control uh, deschis uh, în concluzie, cred că cei 10.000 de soldați europeni care uh, au participat la operațiunile din Chad în acest an de operațiune au învățat multe despre lumea umanitară și relațiile de care e nevoie pentru a respecta uh, interesele tuturor, pe de o parte spațiul umanitar și pe de altă parte libertatea de acțiune în domeniul militar acțiunile profit, uh, pentru refugiații din Libia, uh, planificate în momentul de față, fără a ține cont Um, de respectare a principiilor de la Oslo uh, nu poate avea succes. Sper că succesorii noștri uh, vor accepta aceste um, principii și sper că se va da dovadă și de bunăvoință. Vă mulțumim. O precizare am încercat să invităm și persoane din domeniul militar, dar uh, din cauza uh, programului acestora ne-a fost imposibil să avem prezentă astăzi încă un reprezentant uh, din ramura militară astăzi. Are cuvântul acum doamna Ingrid MacDonald, care se ocupă de sensibilizare la Consiliul pentru, Norvegian pentru Refugiați. Um, Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep prin a mulțumi vorbitorilor și să vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat uh, la această audieră. În ceea ce privește uh, Consiliul nostru, Norvegian pentru Refugiați, suntem activi deja de mai mulți ani în aproximativ 20 de țări. Foarte multe aspecte legate de principii au fost abordate deja de antevorbitori și voi trece așadar la aspectele practice. Am petrecut uh, o mare parte din ultimii ani în Afganistan, uh, ocupându-mă de aspecte uh, civile și um, foarte multe lucruri pe care le voi spune se vor baza pe ceea ce am uh, văzut în uh, Sudan la un nivel foarte practic, când uh, vorbim despre rolul uh, principiilor. Până la urmă este vorba de percepție și de acceptanță. Am fost recent în uh, Filipina și încercam să negociem accesul într-o zonă de conflict de acolo. Acceptanța din partea guvernului și acceptanța din altor actori este absolut fundamentală și am folosit aceste principii, spunând că suntem acolo pentru, în interesul populației și că noi nu suntem, nu luăm partea cuiva. Deci acesta este avantajul situației noastre. Noi trebuie să fim considerați că suntem acolo pentru nevoile oamenilor, nu pentru a sprijini nevoile politicienilor. Astăzi o să mă concentrez pe, pe forțele militare internaționale și, după părerea mea, o provocare viitoare se leagă uh, de rolul uh, forțelor militare, însă astăzi mă voi referi la rolul forțelor militare internaționale. În Afganistan am discutat foarte mult liniile directoare. Există asemenea linii directoare pentru Afganistan dezvoltate în urmă cu, câte, cu câțiva ani și eu și alți actori, chiar și actori militari, am petrecut cam trei ani de zile pentru a, um, pentru a redacta și a pune în aplicare aceste linii uh, directoare și realitatea este că acestea au eșuat. Există mai multe motive și aș dori să mă refer la câteva dintre acestea. Unul dintre cele mai importante este această discuție despre uh, campania de câștigare a minților și a inimilor oamenilor de acolo. S-a pus această discuție din punctul de vedere al stabilizării, însă până la urmă este vorba de o, fals, de o uh, protecție uh, forțată. Soldații doresc să câștige inimele și mințile oamenilor prin acest ajutor. Ceea ce am văzut în Afganistan și în Pakistan este că anumite organizații non-guvernamentale au avut unele probleme. În uh, aceeași zonă de activitate a acestor uh, organizații non-guvernamentale existau și forțe militare care ofereau, de exemplu, ajutor și asistență medicală și aceste organizații, de fapt, uh, aveau aveau același echipament, uh, aceleași haină până la urma urmei și ce se întâmpla noaptea um, se întâmpla ca uh, personalul organizațiilor non-guvernamentale să fie uh, ucis de către, de către rebeli. Deci, până la urmă, nu este vorba de a discuta despre principii, ci să vedem exact care este situația uh, pe teren. Există unele zone în care exista mai de mult un acces, acest acces nu mai este posibil acum. Apoi, în ceea ce privește abordarea caritativă, nu trebuie să transmită mesajul că ne pare rău pentru situația oamenilor. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra dreptului oamenilor de a avea acces la asistență. Noi suntem cu toții uh, profesioniști cu multă experiență. Eu am 16 ani de experiență în acest domeniu. Uh, și ceea ce am văzut în, uh, în uh, vestul Afganistanului, una din echipele de reconstrucție uh, provizorie care era activă acolo, a ajuns în situația în care echipamentul pe care îl folosea a fost vândut câteva zile mai târziu pe piața neagră. Deci acest lucru a dus la o, o modificare și a avut consecințe și asupra celorlalte uh, programe. Apoi am văzut așa numitul efect CNN și BBC. Este um, mult mai bine să, e să fi văzut că distribui uh, cărți și alte, uh, alte lucruri. Și Uh, militarii, soldații se află într-o, într-o situație dificilă, deoarece publicul la casă nu dorește să vadă realitatea de pe, de pe teren. Deci cumva sunt și ei împinși în, uh, în, să ajungă în situația în care se află. Deci noi, de fiecare dată când am discutat cu militarii care se aflau uh, la fața locului, aceștia ne-au spus că nu știu cum să comunice care trebuie să fie relația cu comunicarea față de uh, public. Apoi, uh, această neclaritate nu este întotdeauna neintenționată și, uh, de exemplu, în ceea ce privește vehiculele vopsite în alb. Când noi am folosit asemenea vehicule și soldații au început să le, să le uh, folosească, tocmai pentru a nu deveni țintă. Însă când se întâmplă acest lucru, cei care uh, plasează bombele, mă întreb cum vor mai face diferența între noi și uh, militari. Deci, cred că există o responsabilitate a statelor membre și a actorilor implicați să protejeze până la urmă civilii. După părerea mea, foarte uh, util ar fi să vedem exact cum putem pune în aplicare aceste linii directoare. Cred că dacă am putea face progrese aici, ar fi un lucru foarte bun. În ceea ce privește stabilizarea, stabilizarea abordările integrate, generale, până la urmă este, sunt aspecte uh, semantice. Cred că trebuie să scoatem ajutorul umanitar din setul de instrumente uh, folosit. Cred că până la urmă trebuie să definim ce înseamnă un uh, conflict. În mod foarte uh, practic, Uh, copiii, uh, profesorii, medicii devin până la urma urmei pioni în cadrul unui uh, conflict. Sunt cei care vor suferi Um, consecințele în momentul în care uh, există o prezență militară. Și dacă noi folosim acești pioni într-un conflict, desigur creștem și riscurile reale pentru aceștia. Și există îngrijorări reale în acest moment legate de tranziția care va avea loc în Afganistan. Când vor pleca soldații, ce se va întâmpla cu toți cei care au primit ajutor? Ce se va întâmpla cu noi care oferim acest ajutor umanitar dacă noi am fost văzuți ca uh, luând partea um, celelalte părți implicate în conflict. Așadar, în ceea ce privește uh, mutarea riscurilor, este un aspect foarte real. Apoi, în ceea ce privește uh, percepțiile, cum discutăm despre uh, conflicte? Există, există diferite uh, declarații legate de ajutorul umanitar. Un uh, uh, șef de stat care spunea că în Libia are, are loc un uh, război umanitar. Este un lucru foarte, foarte dificil de explicat la fața locului. Când noi încercăm să spunem, noi nu facem parte din acest conflict, dorim doar să aducem ajutor umanitar. În mod practic, aș dori să Repet faptul că este important să există mecanisme de coordonare uh, eficace. Rolul Biroului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare este uh, important. De asemenea, este foarte important ca ECO să fie independ- independent, deoarece este un donator esențial. Și cred că acum trebuie să închei. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Nous allons... Vă mulțumim. Vom uh, începe runda de întrebări. Are cuvântul domnul <laughs> Mi s-a părut că nu înțeleg primul nume de pe listă, dar uh, este pentru că domnul de secretariat nu scrie foarte citeți. Domnul Schnellhardt, vă rog. Da. <laughs> Este un nume cam lung, într-adevăr. Vă mulțumesc, domnul președinte, domnilor și domnilor. Informațiile pe care le-am primit au fost foarte bune, după părerea mea. În urmă cu câțiva ani am uh, fost în uh, Congo în cadrul adunării uh, ACP Uniunii Europeană și aș dori să vă spun că noi am fost foarte impresionați de um, evoluțiile de acolo. Desigur, existau și există multe um, dificultăți. Pe atunci nu există această impresie, nu bănuiam că, va, că există acest conflict cu partea de est a țării, însă dumneavoastră ne-ați prezentat uh, altfel lucrurile și am văzut uh, că există temeri legate de apariția unor conflicte reale. Știu că se organizează alegeri în perioada următoare și aș dori să vă întreb care este situația știu, uh, de exemplu, că președintele uh, actual a primit foarte multe voturi în partea de est și aș dori să știu care este situația cu contracandidatul său veșnic, care pe atunci uh, pierduse alegerile, dar care și-a păstrat importanța politică. Și care este părerea dumneavoastră legată de procesul electoral? Considerați că, că în urma acestui proces electoral Uh, rebelii din Est vor putea uh, acapara mai multe puteri și să se ajungă la un conflict. Pour uh, la Aveți cuvântul pentru a reacționa imediat, spune doamna președinte, pentru că nu avem alte întrebări. Domnule Goens, vedeți? Vedeți, n-are sens să mai notați pentru că am văzut. Domnule Goens, da. Bine. Mai multe întrebări. În primul rând, în ce privește Afganistanul încă nu am găsit uh, sau nu am aflat care sunt adevăratele cauze care fac că actorii umanitari sunt amenințați la fața locului. Știm foarte bine că intervenția militară dorea uh, să, după septembrie, 11 septembrie, să distrugă bazele talibane. Apoi a existat și un val de intervenție mai pacifică. Poate că această, aceste valuri succesive și amestecul care s-a creat este, nu este cumva una dintre cauzele care duc la amenințările uh, resimțite de către umanitari. umanitari. Apoi, militarii și acei umanitarii nu prea se înțeleg bine în general. Așa stau lucrurile. Există ONG-uri care nu acceptă niciun fel de cofinanțare a operațiunilor dacă țara lor este angajată într-un conflict militar. Cunosc un astfel de exemplu de ONG care nu a dorit să primească cofinanțare din partea unor țări care erau prezente militar în Kosovo. Aș avea o întrebare către doamna McDonald. Oare acest, acești actori umanitari sunt oare mai siguri sau sunt mai bine securizați decât ceilalți, având în vedere că ei refuză cofinanțarea din partea unor țări implicate în conflicte militare? Iată prima mea întrebare, poate voi reveni mai încolo. Foarte bine. O întrebare din partea doamnei Zimmer. Unul dintre antevorbitori a atras atenția asupra faptului că abordările legate de ajutorul umanitar din partea militarilor duc la apariția unui uh, uh proces de învățare în cadrul căruia uh, soldații au învățat foarte multe lucruri legate de ajutorul umanitar. Oare nu este oarecum macabru să plecăm de la premisa că aceste zone de, de conflict devin uh, locuri în care se manifestă un asemenea proces de învățare pentru um, armate. Cred că acești soldați ajung în uh, situații de, de, de luptă și în aceste situații uh, dificile trebuie să fie capabili să își schimbe atitudinea și să, și să treacă la ajutor uh, umanitar. Și um, doresc să vă... Există exemple clare care ne arată că războiul schimbă o persoană. Deci mă întreb cum putem să, ne, să așteptăm din partea unor persoane care sunt implicate în războaie ani de zile să fie capabile să, uh, într-un mod credibil, să treacă apoi brusc la acțiuni de ajutor umanitar. Este un lucru pe care eu pur și simplu nu înțeleg Cred că nu este uh, suficient să spunem că există un asemenea proces de învățare din partea soldaților. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Uh, um, nu credeți că mergeți prea departe? Da. Domnul Schnellhardt, um, n-am știut că există așa puține întrebări. Aș mai pune o altă întrebare. Mie mi-a, am, am crezut că este foarte interesant ceea ce a spus domnul McDonald în ceea ce privește uh, conflictul între uh, aspectele de aj- umanitare și militari. După părerea mea, eu nu sunt de acord cu cele spuse de doamna uh, Țimar. În uh, Afganistan există clară tendința că trebuie purtate uh, lupte uh, și, desigur, se ajunge și această tendință și situația de acolo ajunge și la acțiuni uh, civile, de ajutor civil și de ajutor umanitar. Nu știu care este uh, părerea doamnei McDonald, care are experiențe largi în foarte multe uh, state deoarece a văzut foarte clar că există această abordare, aceste două tendințe, pe de o parte acțiuni militare și pe de altă parte ajutor uman- umanitar. Însă, din ceea ce a spus dumneavoastră, am înțeles că există mai multe, există mai multe conflicte în această relație. Mulțumesc. Acum trecem la răspunsuri. Cine dorește să intervine? Doamna McDonald? Um, just to... Mulțumesc. În ceea ce privește securitatea lucrătorilor umanitari, umanitari și finanțarea. Este o chestiune extrem de complexă Însă, pe de altă parte, este destul de simplu de înțeles. În Pakistan sau atunci când se pune întrebarea de unde iei banii, eh, este clar că este, este o chestiune cât se poate de leginim, legitimă. Este adevărat că și noi la fel acționăm. Dacă cumva donatorul este cumva eh, dubios, între ghilimele, nu acceptăm uh, bani din partea lor. Practic, atunci când e vorba de uh, forțele insurecționiste care se erau împotriva insurecției și uh, având în vedere percepția uh, acestor lucrători umanitari în Afganistan, este foarte clar că această percepție era bazată pe niște fapte. În orice caz, noi am putut să justificăm anumite acte în fața populației locale, având în vedere nevoile stringente care au apărut. Este modul în care am reușit să spunem ce facem și cine suntem. Ideea este de a nu fi instrumentalizați de una dintre alte părți. În alte cazuri însă situația a fost diferită. Oricum a trebuit să acționăm de la caz la caz. Într-adevăr, finanțarea independentă este esențială, orice ar fi. Avem, de exemplu, fonduri din partea ECO, care sunt percepute ca independente și neutre. A avea o astfel de finanțare a fost esențială pentru a ne uh, asigura operațiunile ceea ce privește procesul de învățare, colegul va spune mai multe, dar dacă vă uitați la situația din Afganistan, avem 42 de țări care contribuie, militar și civil, avem foarte multe forțe armate prezente, unele stăpânesc limba locală, altele nu, unele stau mai mult pe teren, altele doar șase luni. Diversitatea este enormă și este clar că percepția populației este diferită de la caz la caz. Și aici m-aș întoarce la ceea ce am spus, și anume nevoia de experți, de profesioniști ai ajutorului umanitar. Este exact ceea ce facem noi. Avem resurse, avem exper- experți și posibilitatea de a acționa cât se poate de profesionist. Și astfel să putem, într-adevăr, să răspundem nevoilor și să răspundem în mod cât se poate de eficient. Nu știu dacă am înțeles bine traducerea întrebării dumneavoastră în ceea ce privește um, împărtășirea mai largă a uh, experiențelor umanitarilor în conflict. Uh, există multe frustrări, adevărat, uh, și mă refer aici la dialogul între militari și umanitari. Acesta este, într-adevăr, uneori complicat pentru că este adevărat că militarii sunt angajați în conflict și umanitarii uh, trebuie să ușureze suferința populației, au roluri diferite. Popul Problema este când apare politica, când politica intervine și poate să amestece cumva percepțiile. Eu însă am fost uh, angajată în aparatul militar la un moment dat și pot să vă spun că dialogul este posibil între civili și militari și umanitari. Problema este că strategiile uneori fac uh, din diverse motive ca aceste linii de demarcație să fie cât se poate de uh, vagi uneori. Vă mulțumesc foarte mult. Nu cine dorește să intervină. Mulțumesc. În primul rând aș răspunde la o întrebare care n-a fost pusă aici, dar care vizează relațiile civil-militare, poate că o să fiu puțin provocator și nu uh, altceva. Aș defini relația între militar și umanitar în Ciad ca fiind o relație de dragoste, de iubire, pentru că nu știm cum începe, trebuie să o cultivi, dar nici nu știi cum se termină. Deci cu suisuri și coborâșuri ca într-o relație amoroasă. Acum, ca să răspund direct la o întrebare pusă aici de doamna Zimmer, cred, privind învățarea. Nu vreau să credeți sau nu vreau să preluați în, în afara contextului acel lucru pe care l-am spus și anume că 10.000 de soldați europeni au avut așa o revelație și au învățat niște lucruri uh, este vorba de modul în care acești soldați au trebuit într-adevăr să și au fost expuși la niște practici uh, umanitare. Practic, cum am spus, au avut o deschidere, au avut posibilitatea de a se deschide către uh, o altă lume, către un alt univers și au fost foarte uimiți să afle că, de exemplu, colegilor civili de la comisie, dacă îmi permiteți, scoteau tăblițele europene Uh, de, la, de, pe, de pe autovehiculele lor pentru a uh, nu fi confundați cu uh, soldații europeni desfășurați. Deci au înțeles de ce anumite practici. Iată deci această învățare, această revelație, această descoperire a militarilor care au înțeles cum funcționează lucrurile pe teren și mai ales ce înseamnă să te ocupi de o populație care nu a beneficiat de ajutorul umanitar, care se desfășura mai mult în tabere, ci avea nevoie pur și simplu de ajutorul militarilor. Nu a fost ușor pentru ei. Nu a fost ușor, mai ales pentru cei care veneau din Afganistan și din alte teatre de război. Doamna McDonald, ei au descoperit, că, au descoperit că această protecție a populației nu, era, nu trebuia asigurată, nu putea fi asigurată de niște profesioniști și trebuia să fie asigurată de ei, de militari. Și nu a fost ușor. Nu a fost ușor pentru ei să-și dea seama că era vorba de a câștiga de partea lor o populație compusă din foarte multe etnii, 60 de etnii diferite n-a fost ușor să afle cât de greu este să atragi de partea ta o populație uh, având în vedere diversitatea sa și cu un contextul foarte dificil. Deci când folosesc cuvântul învățare, mă refer aici în sensul său cel mai bun de descoperire, de revelație pozitivă, de o experiență deci bună pe care acești soldați uh, au avut-o și pe care ar putea să o uh, treacă mai departe. Deci, dacă îmi permiteți, Vreau să vă rog aici să lansez un apel să sprijiniți toți cei care doresc să ajute militarii să înțeleagă ajutorul umanitar pentru civil. Nu există documente și texte, vreau să vă spun, în acest sens. Nu avem o doctrină uh, în acest sens până acum. Subiectul este unul complex și unul uh, Uh, dificil. Am întâlnit reprezentanții ONU și alții și știu foarte bine că uh, avem nevoie să progresăm pentru că toată lumea să-și facă datoria. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Camamba. Mulțumesc foarte mult ca să răspund la întrebări. Uh, s-a spus o întrebare legată de dezvoltarea negativă. Ce este această dezvoltare negativă? Începând de la alegerile din 2006, o serie de grupuri și de resturi de miliții s-a menținut la putere sau controlând uh, partea estică uh, a țării. Aceste grupuri sunt foarte active și având în vedere violența de acolo, uh, ei trăiesc din prădarea resurselor naturale locale și întrețin și profită de confuzia de acolo, pentru că avem 8.000 de căști albastre care sunt încă desfășurate acolo pentru a proteja civilii. Însă aceste căști albastre, în ciuda angajamentului și a mandatului, nu fac nimic. Deci avem un cerc vicios, în cadrul căruia căștile albastre sunt prezente masiv, dar protecția civilă cade în slujba una umanitarilor. Și umanitarii nu se pot concentra pe populația cu adevărat sinistrată. Există mai multe grupări, grupări rebele congoleze, dar și din alte țări, din Rwanda, din Burundi, din Uganda și chiar din Sudan, care se pregătesc să uh, se infiltreze în partea de est-sud-est -est a Republicii Democratice Congo. Deci avem aici un fel de Creu Z, o, o, o situație explozivă care creează mari probleme populației civile de pe teren și asta și în contextul alegerilor care se apropie. Când vine vorba de alegeri, un lucru este clar și anume că partidele trebuie să-și facă datoria, adică să identifice alegătorii și să pregătească alegerile, dar având în vedere conflictele care sunt presărate peste tot în această regiune, este foarte greu ca această populație să poată să participe la aceste procese electorale. Și apoi mai este și problema finanțării alegerilor. Finanțările actuale nu permit Republicii Democratice Congo să asigure cu adevărat asigurarea, deci organizarea alegerilor. Mai este vorba și de protejarea alegerilor. Nu numai că avem rebeli peste tot în această zonă, dar uh, având în vedere contextul exploziv, problema protecției este cât se poate de uh, actuală. Având în vedere că ONU are o prezență care totuși s-a diminuat în ultima vreme, chiar dacă MONUSCO este totuși uh, prezentă suficient, uh, această forță a ONU a, și-a văzut scăzute efectivele și resursele și asta pune și mai mult în pericol, pericol organizarea alegerilor viitoare. Iar organele și birourile electorale și Comisia Electorală Centrală uh, sunt pe cale de a fi instalate uh, încă nu au fost uh, uh, zicem, puse în funcțiune propriu-zis și, în și având în vedere aceste probleme, cred că vor exista amânări ale alegerilor pentru că nu cred că se vor desfășura anul acesta, probabil de-abia la anul, în 2012. Având în vedere aceste provocări și având în vedere întrebările legate de viitorul regiunii și contextul electoral, Trebuie spus că în Constituție, modificarea Constituției care preconizează uh, alegeri cu un, sing- un singur tur de scrutin și nu cu două, favorizează președintele actual. De ce? Pentru că votul din această țară este vot regional. Fiecare votează pentru candidatul din regiunea sa foarte greu, foarte rar se întâmplă ca cineva să voteze pentru cineva din altă regiune. Deci este un vot de proximitate, de familiaritate. Se întâmplă că Estul este mai populat. Dacă Estul este mai bine prezent și participă la alegeri mai bine, este foarte clar că președintele actual va putea beneficia de acest surplus de voturi. El a câștigat de altfel în 2006 pentru că a mizat pe pace, pe aducerea păcii. Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Se va, se va fi, va exista, vor exista consecințe? E bine, probabil că da. Jean-Pierre Bemba ar fi un opoze, opozant credibil uh, al președintelui actual, însă știți foarte bine că el are probleme cu Curtea Internațională de la Haga, cu crime împotriva umanității. Mai există un alt opozant clasic, tradițional, care s-a uh, lansat și el în campania electorală și care aparține nici estului, nici vestului, ci centrului țării. Acest centru nu este foarte populat ca părțile de est și vest ale țării, dar poate să joace un rol în acest echilibru pentru că poate să atragă acei uh, alegători nemulțumiți, frustrați de uh, Um, aleșilor tradițional și cred că din punct de vedere, să zicem, aritmetic, acest candidat ar putea eventual să joace un rol sau poate chiar să câștige alegerilor. Oricum, situația este complexă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Gerenț, cred că mai avea o întrebare înainte de a trece la ultima um, masă rotundă. Da, aș dori să revin uh, la această relație dintre cei din domeniul militar și cei din domeniul um, umanitar. Dacă avem militari care fac și acțiuni umanitare, înseamnă că sunt um, uh, uh activiști umanitari în uniformă. Iar uh, cei care nu sunt militari și fac acțiuni umanitare nu au uniformă, deci Ehm, iată, ambii se înscriu în același cadru, dacă eh, ambii se înscriu în același cadru de referință politică la nivel european, eh, este o, de aici rezultă un pericol, pentru că se riscă ehm, ca cei fără uniformă să fie în pericol și dacă ei sunt percepuți la fel. Se consideră că ECO, cei de la ECO Uh, ar fi o sursă de finanțare neutră, așa că ar trebui să fie mai puțin în pericol, dar problema este uh, suprapunerea percepțiilor. Și Dar ei se află pe teren uh, o perioadă limitată, în timp ce cei care se ocupă de cooperare rămân pe teren pe o perioadă foarte lungă, dar nu sunt finanțați din aceeași sursă. De unde ajung la Întrebarea mea, nu sunteți de părere că ambii trebuie să, să se afle aceeași situație de securitate și pentru asta e nevoie să se separe serviciile de acțiune externă pe de o parte cu responsabilități politice de acțiune, acțiunea umanitară de acțiunea uh, de ajutor pentru dezvoltare. Nu credeți că trebuie să existe această distinție foarte clară între cele două dimensiuni? Pun întrebarea din nou pentru că doamna Ashton pare să aibă idei destul de vagi în legătură cu acest aspect. Am întrebat-o ce s-ar întâmpla dacă dimensiunea legată de dezvoltare ar intra în conflict cu o altă dimensiune, de exemplu militară. Cum s-ar putea rezolva acest conflict? vă pun dumneavoastră această întrebare, dacă nu credeți că această chestiune nu ar trebui uh, să fie discutată și să se facă o distinție clară între cele două uh, aspecte. Pentru că dacă uh, luăm caracterul neutilitarist al acțiunii umanitare, acesta nu mai își are obiectivul și dacă luăm aspectul neutilitarist din cooperare pentru dezvoltare, nu mai este cooperare pentru dezvoltare. Pentru că obiectivul acestei acțiuni trebuie să fie dezvoltarea partenerului nostru. Nu noi trebuie să-i, dez- să dezvoltăm pe ei, ci ei trebuie să se dezvolte. Știu că este o problemă delicată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să punem această întrebare. E cineva capabil să răspundă la această întrebare? Domnul Capamba, mulțumesc. Se pune problema definiției, definirii misiunilor. Când e vorba de acțiune militară, uh, acestea nu sunt clar definite. O parte pot fi definite în rezoluții, în deciziile luate, dar în uh, uh, modul în care sunt aplicate aceste decizii riscă să apară confuzii. se poate face și o analiză aproximativă a situației de pe uh, teren înainte de uh, acțiunea în sine. Se consideră că acțiunea militară va fi o primă fază pentru a rezolva o problemă și apoi va permite ca ajutorul să ajungă pe teren într-o situație de securitate pentru a atinge populațiile sinistrate. Confuzia între aceste două aspecte duce la uh, un uh, rol vag al aspectului militar. Chiar rolul căștilor albastre de a treia generație, care trebuie să fie căști albastri, albastre multifuncționale, nu mai este clar. Trebuie să protejeze populațiile, să facă, să lupte, să facă justiție și așa mai departe. Deci se riscă să nu se mai poate ieși din această situație de vid, de va, uh, situație vagă, um, de lipsă de definire clară a rolurilor și misiunilor din cauza deciziilor luate la un nivel prea înalt și în momentul în care se ajunge pe teren, uh, realitatea face ca misiunea să schimbe natura fără ca textele uh, pe care se bazează să se schimbe. Doamna McDonald, cred că din perspectiva multor ONG-uri, acțiunea umanitară trebuie să fie clar separată. Acest lucru este fundamental. Politicizarea ajutorului uh, umanitar are implicații clare și vedem acest lucru în Afganistan. Unele ONG-uri chiar se întreabă dacă mai trebuie să cooperăm cu ONU după ce s-a întâmplat cu atacurile împotriva ONU și așa mai departe, pentru că și ONU e, e politizat și criticat. Ar fi tragic să se întâmple același lucru și cu ECO, care este un donator atât de important. Însă, cred că trebuie să fim atenți să nu politicizăm dezvoltarea, pentru că avem pe de-o parte ce se întâmplă în Afganistan, uh, se, se distribuie pături, corturi și uh, um, și uh, alimente, se spune că restul sunt, este ajutor pentru dezvoltare. Nu e chiar așa. Având într-o situație de urgență, de conflict, partea civilă trebuie să fie separată de partea politică și militară. Cred că trebuie să nuanțăm puțin lucrurile și când e vorba de dezvoltare. Este evident că dimensiunea umanitară trebuie să fie separată, dar baza fundamentală a bunei dezvoltări uh, este bazată pe nevoi. Nu trebuie să aibă uh, obiective sau uh, um, să se bazeze pe uh, principii militare sau politice. În orice caz, întrebarea dumneavoastră este una foarte importantă. Nu știu dacă pot să răspund direct la întrebarea dumneavoastră pentru că nu am această competență, dar profit de ocazie, abuzez puțin de timp pentru a atrage atenția asupra unui alt subiect strâns legat, ceea ce se numește stabilization industry în Statele Unite. E vorba de um, folosirea tuturor capacităților în uniformă de companii militare private, deci care fac obiectul acestei dezbateri și care pe viitor vor funcționa fără uniforme, cu alte principii decât cele ale organizațiilor umanitare. Și această industrie a stabilizării așa depășit uh, situațiile de urgență sau ajutor umanitar sau protecție, securitate, au depășit, deci, uh, um, aceste aspecte pentru a se uh, implica în uh, transportul, comunicații, sănătate și așa mai departe. Ar trebui să trecem la următorul grup de discuții. Domnule Gheorenț, mai aveți o întrebare? Ați putea să o puneți mai târziu? aș vrea să reținem faptul că trebuie să clarificăm mai bine acest aspect. Se pune această problemă politică. Nu e vorba aici despre apărarea agențiilor umanitare. Trebuie să le apărăm, bineînțeles, dar nu trebuie să uităm pe cei care rămân mai mult pe teren și care se confruntă cu același pericol. Dar dacă faptul, uh, dar dacă se dorește să se creeze percepția că ECO este neutră, trebuie să se creeze și sursele de finanțare pentru a alimenta uh, Uh, care, pen, uh, pentru a alimenta uh, um, organizațiile care realizează asistență de dezvoltare și acestea trebuie să fie neutre. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Gărânt, spune doamna președinte. Vă propun să trecem acum la discuție din cadrul panelului 3, ultimul din această audiere. Uh, domnul Martin Lacour, uh, directorul uh, um, delegat în cadrul forțelor armate, domnul Antoine Gerard de la OCHA și doamna Farah Karimi, director executiv de la Oxfam Novib. Și am uitat, bineînțeles, să mulțumesc oratorilor care au participat la discuțiile, la dezbatere din cel de-al doilea Uh, grup de dezbateri. Voilà, nous allons peut-être commencer. Vom începe pentru a nu pierde timpul. Donc je vais passer la parole à monsieur Martin Lacour. Are cuvântul acum domnul Martin Lacour Aveți o prezentare? Uh, right. Um, hello. Thank you very much. Bună ziua. Doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să venim astăzi aici. Mă tem că foarte multe lucruri uh, va trebui să le repet. Însă, uneori, cred că lucrurile repetate nu sunt uh, neapărat rele. Permiteți-mi să permit la un uh, nivel foarte practic, pe terenul de operațiunilor de luptă. să dau uh, posibilitatea cuiva care uh, observă, care servește atât pentru uh, ajutorul pentru lucrătorii umanitari și pentru militar, dar și observă procesul decizional. Ceea ce vedeți aici pe ecran a fost comunicat șefului de operațiuni al organizației noastre în Afganistan în urmă cu câțiva ani. Și cred că această declarație conține patru mesaje cheie. În primul rând, apropierea și um, rezistența um, actorilor uh, umanitari care sunt uh, recunoscute de către o persoană considerată în urmă cu 20 de ani ca fiind un luptător pentru libertate acum uh, este etichetat ca fiind un extremist sau un uh, terorist. Așadar, apropierea de, de, de populație, acest aspect este unul recunoscut. Apoi, acțiuni, acțiunile uh, neutre pot fi, pot fi salutate chiar și într-un mediu atât de polarizat cum este um, Afganistan, Afganistanul. Diferențele Um, diferențele culturale pot fi uh, depășite, prăpastiile uh, aceste prăpastii care există poate nu pot fi uh, umplute, însă pot fi depășite. Și această declarație vine din partea acestui personaj care știe foarte clar de unde, care sunt sursele de finanțare a Crucii Roșii și astfel acceptă, care, acceptă acțiunile, uh, acțiunile Crucii Roșii în Afganistan. A fost vorba de o, de o declarație tactică. Apoi, pe următoarea uh, imagine, aș dori să contrapun aceste declarații a unui lider taliban, o declarație a domnului Fog, Anders Fogh Rasmussen, pe care dânsul a făcut-o în Chicago în anul 2010. Am părăsit uh, terenul de luptă și ne aflăm pe un teren mai uh, conceptual, însă vedem din nou aceleași lucruri care au fost subliniate în mod repetat în această dimineață. Există două neînțelegeri fundamentale. În primul rând, faptul că ne aflăm cu toții în aceeași barcă, într-un uh, context anume. Ei bine, acest lucru nu este adevărat. Uh, e adevărat, uh, navigăm cu toții pe același râu, însă nu ne aflăm cu toții în aceeași barcă. Și dacă este să, ne, să revenim la aspectele militare. Militarii poate că au într-adevăr bărci foarte solide, însă Uneori, uh, militarii au uh, bărci mai, uh, mai fragile, însă cunosc mult mai bine, lucrătorii umanitari au bărci mai fragile, dar cunosc mai bine râul deoarece au fost prezenți acolo de mai mulți ani, au fost prezenți poate pentru mai multe decenii. Poate această neînțelegere legată de faptul că ne aflăm în aceeași barcă vine din faptul că avem același context cultural. Poate uneori pentru un soldat francez este greu să înțeleagă că un delegat din partea uh, Crucii Roșii nu are aceeași, nu are aceeași obiectivă. O altă neînțelegere cred că se referă la neutralitate. Și cred că aici secretarul general al NATO, domnul Rasmussen, spune într-un fel că pentru organizațiile non-guvernamentale neutralitatea este un, un uh, principiu sacru. Noi uh, luptăm doar pentru că luptăm pentru un principiu și acest lucru arată că nu se înțelege faptul că neutralitatea respectivă uh, până la urmă este doar un instrument pentru, nu este doar un instrument pentru a ajunge la obiective. Acesta este instrumentul nostru Uh, de bază, este armura noastră, neutralitatea. Următoarea imagine, vă rog. Și aici uh, repet pur și simplu faptul că nu toți actorii au uh, aceleași obiective și poate aș putea să adaug faptul că dacă acțiunile umanitare și dacă ajutorul umanitar nu, nu nu contribuie la, la construirea pacei, păcii, atunci națiunile și statele nu sunt, nu sunt uh, lucrători care distribuie ajutor umanitar. Dacă nu ar fi așa, atunci nu ar exista această prezență în Ciad, în uh, Columbia și așa mai departe. Deci faptul că apelează la această selecție a locurilor unde doresc să intervină face ca aceste state să nu fie actori uh, în ajutorul umanitar, chiar dacă contribuie la acest ajutor umanitar. Nu trebuie să uităm acest lucru. Din nou, neutralitatea este un comportament, un comportament personal, un comportament instituțional și este vizibilă doar în acțiunea concretă. Altfel nu înseamnă absolut nimic acest cuvânt. Următoarea imagine, vă rog. Vom trece foarte repede peste aceasta, această imagine, deoarece au fost, toate lucrurile au fost spuse, care sunt prezente aici. Aș dori să spun doar că până la urmă diferența nu reprezintă uniforma sau lipsa uniformii. Diferența nu rezidă în uh, arme sau lipsa armelor. Desigur, diferența există între uh, acțiunea politică și acțiunea umanitară. Aici este diferența. Deci toată această dezbatere legată de coordonarea civilă-militară uh, face parte dintr-o dezbatere mult mai largă care se referă la diferențele existente între acțiunile umanitare și acțiunile politice și militare. Următoarea imagine. Aici se vorbește despre relațiile civile și militare organizația noastră um, uh, niciodată nu, s-a, uh, nu a fost uh, timidă în ceea ce privește relațiile cu soldații. Organizația noastră s-a, s-a născut în urma uh, acțiunilor de luptă și dacă ești prezent pe câmpul de bătălii, uh, nu există nicio posibilitate <laughs> prin care poți să eviți relațiile directe cu actorii militari, actorii statali și politici și așa mai departe. Um, Crucea Roșie nu ar putea exista dacă nu ar avea relații cu uh, aceste instituții. Trebuie să fim uh, acceptați de către uh, soldați și trebuie să discutăm aspecte legate de, de siguranță în ceea ce privește acest aspect Luni am fost la Napoli unde am discutat despre Libia și când am discutat aspectele legate de securitate, a trebuit întotdeauna să explicăm că când ne referim la acest lucru, nu cerem protecție, ci cerem să existe o coordonare între mișcările noastre, între localizarea uh, lucrurilor noastre pe teren, pentru a nu se întâmpla lucruri uh, neplăcute din cauza lipsei de coordonare și de împărtășire um, a informațiilor. Și, în general, operațiunile militare, de fapt, activează operațiile noastre uh, umanitare când există operații militare, se ajunge la situația în care uh, populația este uh, delocalizată, se ajunge la refugiați, prizonieri de război și, desigur, noi trebuie să ne coordonăm, să avem un dialog cu autoritățile responsabilă pentru a ne efectua operațiunile noastre. Aș dori să vă dau un exemplu. În urmă cu trei ani am vizitat aeroportul din Kandahar și, în, am, și am ajuns în această regiune din sudul Afganistanului într-o mașină pictată în alb cu simbolul clar. Eram patru oameni în această uh, mașină. Uh, a patra persoană, de fapt, era un uh, cadavru care urma să fie dat înapoi uh, familiei. Nimeni din partea forțelor armate ar fi făcut acest lucru. Familia persoanei respective nu s-ar duce niciodată la, într-o, într-un lagăr NATO, într-o tabără NATO să recupereze cadavrul unui membru ai, al familiei. Deci Crucea Roșie a fost uh, a, a trebuit să, să facă această acțiune, să întreprindă acest ajutor concret. Și pentru acest lucru este nevoie de, uh, de coordonare. Comandamentul militar a trebuit să înțeleagă exact ceea ce facem. Și din nou, vedem foarte clar că neutralitatea și imparțialitatea funcționează și uneori este singur uh, mod în care aceste, aceste lucruri funcționează și am văzut uh, că acest lucru funcționează în, uh, în Libia, în Misrata, în Benghazi și chiar și în uh, Tripoli. Deci chiar funcționează și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Jara de la um, biroul de legătură OCEA. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, membrilor Comisiei pentru Interes. Uh, este un subiect interesant. Mă întrebam, după ce am ascultat în această dimineață, dacă nu ar trebui să extindem puțin titlul, să facem uh, legătura dintre partea umanitară și cea politică, pentru că În prezentarea generalului, la care voi reveni, s-au discutat despre relațiile dintre partea militară și umanitară și modul în care acestea s-au îmbunătățit deja. Raportul meu se bazează pe tot ceea ce s-a spus, dar mai ales de ce noi, Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, dăm atenție deosebită actorilor cum sunt ONG-urile pentru a le permite acestora să funcționeze. Principiile sunt esențiale și nu cred că vreodată am fost percepuți ca fiind dogmatici. Nu suntem nici genul de persoane care spun dacă nu vă plac principiile, o să le schimb. Trebuie să acceptăm aceste principii, să le facem înțelese. Nu voi reveni la de ce avem aceste principii. Nu sunt principii inventate peste noapte, care au apărut din senin sunt principii care există de mult și care s-au dovedit corecte. Așa cum a spus Ross în această dimineață, acest lucru este foarte critic, este cum putem apăra spațiul umanitar de intențiile politice. Deci, cum putem evita politizarea spațiului umanitar? Bineînțeles, încercăm să o facem din perspectiva noastră, biroul, uh, oficiul nu! și noi aici, la, la mediul de la Bruxelles, încercăm să facem acest lucru în relație cu UE și NATO. Succesul relațiilor noastre cu structurile politice și militare ale Uniunii Europene s-a bazat pe crearea unor uh, linii directoare sau limite uh, acest lucru nu înseamnă că comunitatea umanitară impune aceste linii directoare. Sunt linii directoare negociate. De exemplu, um, linii directoare pentru relațiile cu domeniul militar. Nu înseamnă că noi am trântit pe masa militarilor aceste linii directoare care trebuie respectate. Le-am negociat. Și uneori nu spunem suficient acest lucru. Și mobilizarea uh, bunurilor uh, uh, de apărare civilo-militară intră în această categorie. Dorim să ne cuantificăm relația, dorim să vorbim aceeași limbă, încercăm să nu înțelegem lucrurile în două moduri distincte. De aceea sunt importante relațiile dintre partea umanitară și cea politică. Trebuie să le consolidăm, trebuie să le construim. Știu că pentru anumite ONG-uri, pentru anumiți actori umanitari, riscă să fie puțin complicat să facă acest lucru cu riscul de uh, a fi uh, percepuți ca aderând la un mandat politic. Și tocmai de aceea combinația dintre uh, diferitele ONG-uri Uh, oficiul ONU pentru coordonarea eforturilor umanitare cu anumiți actori critici, cum este ECO sau uh, suedezii sau britanicii. Uh, aceste legături sunt importante pentru că fiecare avem rolul nostru în această comunitate pentru a păstra spațiul umanitar. Aș dori să subliniez și faptul că deja la nivel european Grație activității dumneavoastră, doamnă Schrifler, mai ales în plenara din ianuarie la Strasbourg, există sprijin din partea uh, decidenților politici europeni pentru independența și diferite principii ale noastre. Consensul legat pe baza eforturilor deputaților europeni pentru a permite acest lucru a arătat că uh, există sprijin politic pentru aceste principii. Nu, din partea, nu doar din partea Parlamentului, ci și din partea Comisiei și Consiliului. A fost important acest lucru și ne-am bucurat că în momentul definirii Serviciului de Acțiune Externă, directiva Consiliului se referă din nou la acest consens. Aș dori să subliniez ce s-a realizat uh, prin EUFOR uh, Libia. Cred că fiecare ne gândim la acest exemplu ca exemplu de relație, dar pentru mine este mai repede un exemplu de relație între comunitatea umanitară și organismele politice. Și exemplu al modului în care Um, partea militară poate să întreagă ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Mai întâi, recunosc că forțele politice ale Uniunii Europene au fost de acord să includă în limbajul lor principiile umanitare, dar și procedurile menționate în aceste linii directoare. Adică uh, s-a cerut ca OCEA să aibă un rol de uh, sprijinit însă de partea militară. Este uh, un uh, progres interesant. Acesta se bazează și pe uh, rezoluția Consiliului în care se regăsește această solicitare uh, de la OCEA. Uh, mandatul uh, Consiliului de Securitate al ONU vorbește și el despre relația dintre partea politică umanitară și uh, cea militară. Chiar dacă cei din domeniul umanitar acționează independent, relațiile cu partea militară și civilă uh, nu pot fi evitate. Acest lucru nu înseamnă că situația din Libia este eh, echivalentă cu cea din Côte d'Ivoire eh, sau din Congo și rezoluțiile sunt diferite. Deci arătăm că partea politică este cea care trebuie, care are repercusiuni esențiale asupra acțiunii noastre și de aceea se cere de altfel părții militare să um, pună în aplicare această voință politică. Încă o dată, cred că exemplul EUFOR a arătat că partea politică a fost de acord să își asume acest rol, să uh, permită părții militare să facă anumite lucruri în Libia și să nu facă alte lucruri. Este critic această înțelegere. Se mai pune problema mijloacelor de ultim recurs nu cred că cei din domeniul umanitar nu îi doresc uh, pe cei din domeniul militar, nu doresc ca aceștia să se implice. Cred că trebuie să nu mai facem această dihotomie. Cred că ar fi greșit să considerăm că problemele apar tocmai pentru că cei din domeniul militar, cei din domeniul umanitar nu doresc să discute. Din potrivă, în multe contexte, cred că situația este foarte diferită și adevărul este că într-o situație ca cea din Haiti am văzut cât de mult comunitatea umanitară a cerut sprijin militar. Pentru că în contextul respectiv, în cazul respectiv, partea militară reprezenta o adevărată valoare adăugată și făcea parte din acest ultim recurs. Deci, cred că trebuie să evităm această scurtătură. Uh, problemele apar pentru că cei din domeniul militar nu doresc să discute cu cei din domeniul umanitar sau invers. Nu e așa. De altfel, relațiile în general s-au îmbunătățit și uh, eu particip mult la mediul ONU ca și la mediul NATO și așa mai departe și e interesant de observat că lecțiile învățate la NATO uh, de la Pakistan încoace reacția de după inundațiile din Pakistan, NATO a dorit să fie hiperactiv pentru a sprijini eforturile umanitare și noi atunci am spus aveți grijă pentru că riscați uh, să uh, realizați o confuzie de, de genuri. Responsabilitatea OCEA față de autorii uh, politici și militari va rămâne aceeași, nu pentru că OCEA are uh, sarcina de coordonare, dar riscăm să compromitem principiile. Ne angajăm astăzi ca principiul să fie înțeles bine și că părțile militare, politică și umanitară își înțeleg fiecare rolurile, rolurile și uh, responsabilitățile. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Camiri, Camini, uh, Karimi, director executiv al Oxfam Navib. Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte. de uitnodiging. Um, dat geeft mij de mogelijkheid ook perspectief van uh, Oxfam hier aan de orde te stellen. Aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație, pentru că vă pot eh, prezenta perspectiva organizației Oxfam. Oxfam Novib. E tot în ordine cu interpretarea? Da, funcționează. Een uh, confederatie van Oxfam en uh, dat bestaat uit 14 uh, eh, onafhankelijke organisaties. Um, op dit moment... Eu reprezint o organizație umbrelă care conține 13 organizații independente. Suntem prezenți în mai mult de 80 de țări și desfășurăm activități umanitare pe termen lung Sprijinim, deci, activități umanitare, dar și activități de campanie și sensibilizare în domeniul uh, reducerii sărăciei și pentru promovarea justiției sociale. Noi suntem convinși că toate ființele umane au drepturi egale și că în lume nu-și are locul sărăcia. S-au spus multe astăzi și acum este o adevărată provocare pentru mine să fiu uh, ultimul vorbitor de pe listă, aș cerca să aduc un unghi nou de vedere în discuție și nu este simplu, pentru că s-au spus multe, multe lucruri cu care sunt absolut de acord. De exemplu, este adevărat că și în cazul Oxfam, militarizarea și politizarea ajutorului a fost percepută și este un fenomen uh, uh, în constantă evoluție, din păcate. Și din păcate, tot din păcate, pe termen lung acest lucru subminează credibilitatea comunității internaționale, pentru că, așa cum s-a precizat aici, se pune până la urmă problema percepției. Cum suntem percepuți de către populație? Totul depinde de această percepție, de această imagine și, din păcate, imaginea noastră este pe cale de a se degrada. Oxfam, în luna februarie acestui an, a publicat un raport numit Cui servește ajutorul până la urmă. În acest raport am încercat să vedem care sunt principalele evoluții actuale foarte pe scurt vreau să vă dau câteva elemente conținut în acest raport. Dacă vă uitați sau considerați partea de cercetare, există aici un element important. 25% din ajutorul pentru dezvoltare, deci din totalul acestuia, furnizat de UE și de statele membre, deci un sfert, 25%, în ultimii ani s-a concentrat pe trei țări, Irak, Afganistan și Pakistan. A fost trimis în aceste țări. Și cred că această listă vă arată cât se poate de clar că interesul politic a fost decisiv în acordarea ajutorului respectiv. Un alt aspect interesant vizează Irakul. În anul 2008, spre exemplu, Uniunea Europeană și, bineînțeles, statele membre au oferit 5 miliarde de dolari ca și ajutor Irakului, iar anul următor, în 2009, după ce multe trupe au părăsit țara, această contribuție a scăzut de la 5 la 250 de milioane de dolari. O scădere spectaculoasă a ajutorului care arată foarte clar ce conexiuni se stabilesc în acest caz. Este o evoluție negativă, deoarece ajutorul pentru dezvoltare, ajutorul umanitar sunt legate foarte strâns de anumite convingeri politice ale momentului. S-a vorbit mult despre Afganistan astăzi și ca și ultim vorbitor vreau să revin la acest exemplu al Afganistanului, pentru că este pur și simplu uh, sau ilustrează foarte bine faptul că abordarea în această țară a fost foarte dăunătoare. Vreau să vă spun că Oxfam în, a fost activă sau este activă în, Af- în Afganistan începând din anii 1980, în 1982. Am conlucrat cu organizațiile locale de multă vreme, luptând împotriva sărăciei. Numai ce m-am întors din Afganistan acum câteva zile și în această țară se poate constata că în prezent tranziția care vizează uh, militarii, agențiile umanitare și uh, interesele politice în general dictează evoluțiile din această țară. De fapt, uh, ajutorul umanitar nu este deloc independent sau nu poate să ia inițiativa. Practic, OCHA, sub egida ONU, nu poate, nici acest birou nu poate să fie absolut independent. Este ceva de care ar fi nevoie în această situație. Din tranziției sau nevoii de tranziție politică ne așteptăm ca acțiunile militare să crească ca număr și până la urmă nu avem deloc informații și avem un adevărat zid care s-a interpus uh, nepermițându-ne sau nepermițând lucrătorilor umanitari să știe ce se întâmplă exact, accesul fiind restricționat în aceste zone. Astăzi, Afganistanul, uh, în Afganistan ar trebui să existe un mandat umanitar puternic și independent astfel încât să existe negocieri între toate părțile interesate care să permită cu adevărat accesul la ajutor umanitar și pentru a permite concomitent și protecția drepturilor cetățenilor. În concluzie, nu vreau să spun că avem de-a face cu un eșec absolut. Trebuie să tragem niște învățăminte din această poveste deoarece uh, modul în care militarii s-au implicat în ajutorul umanitar încercând să uh, atragă populația de partea lor uh, foarte rapid, precipitat, încercând de asemenea să atragă actorii politici și să impună o agendă politică, toate aceste lucruri au duc la o prăpastie enormă între nevoile populației de acolo și percepția comunității internaționale. Și această prăpastie s-a deschis nu numai între populație și comunitatea internațională, ci și o, uh, o la fel de mare prăpastie între guvernul din Afganistan și actorii internaționali prezenți pe teren. Așadar, când vine vorba de viitor, pe termen lung, anumite evoluții care, într-adevăr, ar fi fost necesare pentru a asigura viitorul sănătății solid al Afganistanului nu au avut loc. Nu au avut loc pentru că s-au privilegiat câștigurile pe termen scurt. Ce văd oamenii? Practic, ce constată ei? Oamenii la fața locului văd sau aud că se cheltuiesc miliarde și miliarde, dar ei văd că în viața de zi cu zi nu se schimbă nimic, nu se îmbunătățește absolut nimic și nici măcar scopurile sau obiectivele politice nu au fost îndeplinite acolo în ultimii ani, și anume o sporire a autorității guvernamentale. Acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, este foarte important și asta se vede în fiecare zi în Afganistan, este foarte important să existe o independență a ajutorului. Aceasta trebuie să fie asigurată, garantată. Pe de altă parte, bugetul Uniunii Europene trebuie să fie foarte bine țintit, și anume pe lupta împotriva sărăciei și să nu există interferențe politice. Ajutorul umanitar nu trebuie să fie supus obiect sau subordonat obiectivelor politice. Aceste lucruri sunt foarte clare din punctul meu de vedere, iar ECO trebuie să-și păstreze independența. În sfârșit, folosirea resurselor militare despre care am discutat astăzi, EUFOR și așa mai departe, trebuie să fie intervenții în ultimă instanță. Totul trebuie să se desfășoare sub control civil și știm bine că în Libia nu are rost să aibă interferențe militare în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Görenț. Cred că cele trei intervenții nu sunt simplu de analizat, în orice caz sunt diferite unele de celelalte și aș reveni la întrebările pe care le-am mai pus. Aveți dreptate, de bună seamă, atunci când spuneți că uh, în anumite cazuri umanitarii și militarii se înțeleg foarte bine și acest lucru a fost dovedit în Haiti. Dar totul, bineînțeles, că lucrurile contează sau sunt uh, în funcție de context. Este clar că în Haiti nu s-ar fi întâmplat nimic dacă militarii nu ar fi intervenit. Și în orice caz, uh, viteza uh, de care au dat dovadă forțele armate a fost cât se poate de salutară și necesară. Mă refer aici la forțele armate americane în Haiti. Și apoi m-aș referi și la cele spuse doamna Karimi care am observat că este mult mai prudentă decât uh, ceilalți invitați. Dar aș dori ca toți trei să răspundă la următoarea întrebare, și anume dacă, din punct de vedere instituțional, în Europeană se poate face ceva pentru ca toți actorii să-și asume propriile roluri care le revin și în cele mai bune condiții. Sistemul pe care îl avem oare acum este oare cel optim? sau chiar cel mai bun, sau poate să mai sufere îmbunătățiri. Și pentru reprezentantul ICRC, uh, dumneavoastră, cu această imagine de imparțialitate de care vă bucurați, cum considerați dumneavoastră că poate fi uh, Uh, definită sau care sunt situațiile în care, la un moment dat, pe teren, sunteți supuși unor situații extreme și care sunt limitele pe care nu puteți să vă permiteți să le uh, depășiți. Deci, cine dorește să intervină? Domnule Lacour? Da? Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cine fixează acea linie roșie este clar că uneori, în anumite contexte, Crucea Roșie Internațională, chiar dacă nu-și schimbă modus operandi și nici identitatea sa, nu are acces, din motive de securitate, uh, la uh, oamenii pe care ar dori să-i ajute. Asta este clar. Acum, care este acea linie și sau barieră peste care nu se poate trece? Comitetul nostru prin natura sa uh, știe, prin natura sa este obișnuit cu situații lipsite de securitate. Pentru că noi știm să ne adaptăm în, tocmai în medii în care siguranța și securitatea lipsesc sau sunt deficiente. Însă, există o diferență foarte mare între a fi victima unui anumit mediu de lucru uh, și a, a fi victima unei amenințări directe. Aici poate fi fixată această linie de demarcație și cred că este cazul și uh, altor, altor organizații care lucrează ca și noi în aceste contexte. Este adevărat că atunci când suntem di, uh, di, direct atacați, în acel moment ne oprim operațiunile. Asta este foarte clar. Apoi, la nivelul comunității umanitare în general, percepția pericolului sau rezistența la pericol este diferită în funcție de actor. Națiunile Unite au și o scară a pericolului, dar noi, nu pentru că am fi mai curajoși decât alții, de obicei rămâne mai mult pe teren decât ONU, de exemplu. Pur și simplu percepția noastră este diferită. Dar se întâmplă să și plecăm din anumite zone de conflict. În acel moment, aș spune că facem sau plecăm de undeva pentru că există un blocaj și din punct de vedere politic este imposibil să mai supraviețuiești într-un astfel de mediu și nimeni, chiar nimeni nu mai poate supraviețui. Știm foarte bine că sunt anumite, există anumite entități, actori, care pentru care neutralitatea noastră, imparțialitatea noastră, uh, angajamentul nostru ne fac, ne, ne, ne, ne transformă, pentru care noi devenim ad- adevărate ținte vii. Sunt și unii care încurajează astfel de comportamente extreme dirijate împotriva actorilor umanitari. Mulțumesc uh, pentru întrebări. Nu știu dacă sunt cea mai persoană cea mai potrivită pentru a răspunde, pentru că nu aparțin instituțiilor europene, dar uh, am legături cu diferitele organe ale instituțiilor europene. Așa că întrebarea este, avem uh, instrumentele necesare, suntem suficient de bine organizați pentru a ne asigura că ceea ce ne cereți poate fi făcut? Uh, după cum uh, a spus uh, și un coleg în această dimineață, cred că instituțiile europene, așa cum sunt ele organizate astăzi, cu portofoliul uh, Comisarului pentru Afaceri Umanitare, are o organizare destul de clară. Comisia face treaba ei, Consiliul face treaba lui și Serviciul de Acțiune Externă altceva. Uh, și dumneavoastră, prin acțiunea dumneavoastră, ați arătat-o, mai ales uh, pe 18 ianuarie, că puteți aminti obligațiile nu doar obligațiile umanitare, ci și obligațiile, obligațiile politice pentru ca acțiunea umanitară să fie mai eficientă. Cred că aveți, deci, instrumentele potrivite. Mă bucur că amintiți contextul și aveți dreptate. Contextul din Haiti a fost uh, de un fel, cel din Libia este diferit. Generalul ne-a vorbit despre Ciad, un alt context. Ce contează este să fim, pe de o parte, ghidați de aceste principii, dar pe de altă parte să putem spune în acest context, iată cum funcționează lucrurile și în alt context, iată cum funcționează. Pentru că ni se spune, ne, oameni, unii ne întreabă de ce acceptați ca militarii să intervină în Haiti și în Libia nu. Eu cred că problema nu este de natură instituțională, Chiar dacă după situația din Haiti s-au clarificat rolurile, rolul uh, centrului de monitorizare um, și uh, un uh, și SITCEN, pentru că exista o anumită confuzie la nivelul rolurilor, dar cred că este mai mult o problemă de dialog și de înțelegere reciprocă. Eu personal încă primit, primesc mesaje din anumiți ambasadori care consideră că se exagerează, se merge prea departe. Că, pe de o parte, indicăm deciziile pentru uh, a hotărâ dacă uh, militarii se vor angaja în Libia sau nu. Deci trebuie făcute eforturi pentru că această cooperare să funcționeze bine, dar și pentru ca organele instituționale să înțeleagă că trebuie să coopereze și cu siguranță cu ONU. Nu. Nu vreți să ne spuneți despre cine e vorba? Je vais passer la parole madame. Dau cuvântul acum doamnei Karimi. Nou, dank u wel voor de uh, vraag. Mulțumesc pentru întrebare. Aș dori să vă spun ce a făcut Oxfam în eh, Afganistan. Eram deja prezenți în această țară înainte de intervenția militară și vom fi și după 2014, când uh, militarii ar trebui să plece din Afganistan. Eu am fost în Afganistan în 2000, uh, când talibanii erau încă la putere, mă duc uh, în mod regulat în Afganistan și constat faptul că nu se pune doar o problemă umanitară, ci și, unul din punct de vedere, și o problemă din punct de vedere politică, pentru că și agenda politică pune probleme. Nu spun că trebuie să se facă o distinție perfectă între ajutoarele militare și cel ă, nemilitar. Trebuie să se știe ce se dorește cu diferite tipuri de intervenții. Deci, poate ar fi nevoie de mai multă modestie. Să vedem dacă ajutorul militar este cu adevărat util în anumite cazuri, de exemplu. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră în legătură cu sistemul instituțional, ce contează pentru noi este să se știe exact la ce folosesc uh, anumite resurse din buget ajutor pentru dezvoltare, buget substanțial, bun, dar trebuie să fie clar că acest buget este pentru lupta împotriva sărăciei. Nu trebuie să se țină cont de interesele geopolitice ale țărilor din Uniunea Europeană sau să se servească numite interese de stat. Ce important este că în toată discuția legată de uh, poziționarea ajutorului uh, financiar, nu trebuie să uh, se insereze acest ajutor financiar în politica externă a Uniunii Europene, pentru că uh, ar apărea dezavantaje în acest fel. Cred că am ajuns la sfârșitul acestei audieri. Doresc să mulțumesc încă o dată tuturor invitațiilor, oratorilor, participanților. Mă bucur foarte mult că am organizat acest uh, schimb de opinii fructuos, constatăm că relațiile între actorii umanitari și militari evoluează, e un lucru bun și cred că am înțeles cu toții că avem nevoie unii de alții și pentru a relua o frază a generalului, trebuie să se respecte vocația unora și misiunea celorlalți și am reținut un nou aspect și anume importanța neutralității surselor de finanțare. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acest aspect, nu-i așa, domnule Görens? Oricum, suntem cu toții responsabili pentru viitorul ajutorului umanitar și cred că trebuie să amintim uh, principiile de neutralitate, imparțialitate și așa mai departe, care trebuie păstrate cu orice preț. Uh, vă invit să continuați în munca dumneavoastră și să ne regăsim la următoarea audiere pentru că am avansat, cred, și merită să organizăm o nouă audiere sau chiar o a treia, o a patra audiere pentru a ajunge la o situație aproape perfectă pe viitor. Vă mulțumesc mult tuturor!